let's make the best out of it. Yeah. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich... Uh... Stimați colegi, reluăm ședința pe care o întrerupsesem în uh, cursul dimineții. După maratonul nostru de voturi, se pare că unii dintre colegi uh, au alte lucruri de făcut decât să participe la ședința noastră, dar cu toate astea Trebuie să începem uh, dezbaterea pe marginea punctului 58 de pe, de pe ordinea de zi. E vorba despre programul de lucru pentru 2014 al Curții de Conturi Europene. Îi urez bun venit uh, domnului uh, președinte al Curții Europene de Conturi, Vitor Manuel da Silva Caldeira, care ne va, ne va prezenta astăzi programul de lucru pentru 2014 al Curții de Conturi. conturi. Ne bucurăm tare mult că v-ați alăturat astăzi uh, nouă. Întotdeauna am avut un dialog uh, fructuos cu Curtea de Conturi. Știți prea bine că astăzi când am uh, votat descărcarea de gestiune pentru, pentru diferitele instituții europene și secțiunile ale bugetului, deci știți prea bine că ne-am bazat întotdeauna în aceste demersuri pe rapoartele Curții de Conturi. Vă mulțumim mult și aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, distinși uh, deputați, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc uh, dumneavoastră și domnului uh, Toirer pentru că mi-ați dat ocazia de a mă adresa astăzi dumneavoastră. Sunt onorat să vă prezint programul anual de lucru al Curții de Conturi pe 2014. În elaborarea acestui program membrii Curții de Conturi au beneficiat într-o uh, foarte mare măsură de dialogul cu, cu membrii Parlamentului European și în special cu membrii acestei comisii. Sper că prioritățile pe care le-am stabilit uh, pentru anul acesta corespund uh, priorităților dumneavoastră. Împreună, instituțiile noastre joacă roluri esențiale și complementare în asigurarea răspunderii uh, față de cetățenii europeni uh, în ceea ce privește utilizarea fondurilor europene. Obiectivele strategice ale curții pentru perioada până în 2017 uh, sunt de a-și maximiza contribuția la creșterea responsabilității Uniunii Europene, iar acesta a fost un element important în stabilirea programului de lucru pe acest an. Astfel, am încercat ca în programul nostru să reflectăm rezultatele discuțiilor cu Parlamentul European și cu Consiliul. O prioritate cheie pentru Curtea de Conturi este să se concentreze mai mult pe auditul de performanță. Aceasta presupune luarea de măsuri pentru îmbunătățirea capacității noastre de a efectua audituri de performanță. Așadar, pe lângă elaborarea de rapoarte, Aș dori să evidențiez o serie de inițiative importante ale curții uh, care sunt relevante pentru îmbunătățirea auditului de performanță. Aș vrea să vă prezint rezultatele um, revizuirii Interpares pe 2013 care a fost uh, publicată astăzi. Domnule președinte, distinși uh, deputați, în 2014 Curtea intenționează să publice un raport uh, anual privind executarea bugetară și uh, implementarea fondurilor europene. Apoi vor exista 51 de rapoarte anuale cu privire la agenții, 24 de rapoarte speciale și rapoarte dedicate de follow-up. În concordanță cu strategia, Curtea intenționează să uh, publice rezultatele a două evaluări uh, sectoriale. În primul rând, uh, sectoarele cele mai expuse riscurilor și identificarea deficiturilor de responsabilitate la nivelul Uniunii Europene. În ceea ce privește raportul anual privind implementarea bugetului Uniunii Europene pe 2013, Curtea își propune să asigure conformitatea cu ultimul raport al curții și, uh, curții și să furnizeze 2013. There are no și să furnizeze mai multe informații pentru 2013-2014. Nu există schimbări metodologice în ceea ce privește abordarea curții. Currently in the process of considering the potential. Aș vrea să vă informez că suntem în proces de uh, evaluare a impactului în ceea ce privește auditurile uh, de după 2014. Uh, apoi uh, vom ține cont de perioada de programare 2014-2020. În ceea ce privește rapoartele speciale, în 2014, Curtea intenționează să efectueze audituri de performanță uh, pe subiecte care țin de capitolele bugetare. Dați-mi voie să vă dau câteva exemple de astfel de subiecte în domeniul uh, creșterii uh, inteligente și inclusive vom publica un raport uh, special pentru a evalua dacă fondul de coeziune și dacă fondurile de dezvoltare regionale sunt utilizate corespunzător în domeniul energetic și al transporturilor. Raportul special cu privire la integrarea politicii de apă în politica agricolă comună iar uh, la Global Europe vom publica un raport special cu privire la gestionarea eficientă a Serviciului European de Acțiune Externă. Așa cum a solicitat uh, acest Parlament, uh, Curtea va analiza uh, posibile uh, economii de costuri care decurg dintr-un sediu unic al Parlamentului European. La capitolul cetățenie vom uh, evalua uh, implementarea fondului uh, pentru granițele externe toate aceste rapoarte sau toate aceste detalii uh, se regăsesc în anexa la programul de lucru care va fost uh, distribuită. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, asigurarea unei uh, responsabilizări uh, eficiente Uh, și uh, asigurarea unui cadru eficient de management financiar uh, sunt priorități majore pentru instituțiile noastre. Ca răspuns la evoluțiile de la nivelul Uniunii Europene, Curtea efectuează un audit cu privire la Autoritatea Bancară Europeană și a creat o echipă de proiect specială pentru îmbunătățirea capacității sale de a face audituri în acest domeniu am adus, am reunit o echipă de experți cu mare experiență pentru a efectua astfel de audituri. I-am instruit uh, și am recrutat uh, experți uh, de top din afara curții pentru a-i susține. Primele misiuni ale echipei se vor concentra pe trei chestiuni majore. În primul rând, regula comisiei în cadrul programului de macroasistență financiară și mecanismul de stabilitate financiară în al doilea rând, asistența financiară pentru Grecia și procedura de deficit excesiv. Prin această combinație de sarcini în domenii noi vor fi elaborate noi uh, rapoarte speciale pe capitole bugetare uh, distincte. Astfel, uh, Curtea își propune să ofere Parlamentului și acestei comisii o bază puternică pentru exercitarea datoririlor sale la nivel european. În același timp, recunoaștem faptul că Parlamentul European și alte părți interesate se așteaptă ca uh, rolul curții să evolueze în viitor. Curtea salută implicarea uh, Parlamentului și opinia exprimată în raportul cu privire la viitorul curții. Uh, se spunea acolo că orice rol al uh, curții în viitor va trebui să fie încadrat uh, în contextul îmbunătățirii responsabilității Uniunii Europene și uh, curtea va acționa acolo unde are prerogative. Este vorba despre relațiile cu părțile interesate și utilizarea resurselor. În foarte multe cazuri, curtea are inițiative relevante în curs. Curtea va uh, continua aceste inițiative și va ține cont de sugestiile și uh, îngrijorările exprimate de Parlamentul European în rapoartele sale. Uh, Aș vrea să vă împărtășesc unele dintre rezultatele a patru inițiative pe care le-am întreprins ca urmare a raportului de anul trecut. În primul rând, Curtea a dezvoltat o nouă procedură de programare care introduce o, o analiză a riscurilor pentru a ține mai bine cont de prioritățile de politică ale părților interesate, inclusiv aspecte de management financiar. În al doilea rând, Curtea a adoptat o comunicare și o strategie pentru relațiile cu părțile interesate pentru 2014 și perioada de după acest an. Una, o a treia prioritate este consolidarea relațiilor cu uh, factorii de interes instituționali, în special Parlamentul și Consiliul, pentru a reflecta mai bine prioritățile acestor două instituții în programul Curții de Conturi. Apoi, uh, un membru al curții va fi însărcinat uh, să faciliteze relațiile instituționale. Mai mult, încerc, vom uh, încerca să ne comunicăm rezultatele mai eficient uh, prin uh, dezilor noastre și prin modernizarea mecanismelor de relații cu media. Apoi, vrem să ne îmbunătățim modul de funcționare. În acest sens, am efectuat două analize interne pentru a ne eficientiza procesele de audit și raportare și, în al doilea rând, pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea Uh, modului în care curtea gestionează activitățile de audit. Aceste evaluări uh, au condus la elaborarea unei serii de propuneri menite să îmbunătățească timpul de reacție al curții. În al patrulea rând, uh, pe lângă aceste două evaluări, interne, curtea a făcut obiectul a două evaluări internaționale interpares, iar raportul a fost publicat astăzi. Această evaluare se concentrează pe practicile de audit ale curții și urmează recomandările din evaluarea anterioară. Ne bucurăm că o echipă excelentă de colegi din Germania, de la Curtea de Conturi din Franța și din Suedia au fost puși la dispoziția noastră pentru această evaluare. Aș vrea să le mulțumesc acestor trei curți de conturi uh, pentru eforturile lor uh, și pentru rezultatele analizei. Curtea observă uh, concluziile acestei echipe de audit care spun că curtea a implementat în mod sistematic recomandările evaluărilor anterioare și a luat măsurile necesare pentru a-și eficientiza practicile și performanța. Uh, curtea este încurajată de faptul că uh, evaluarea a constatat că ne-am îmbunătățit uh, standardele și ghidurile în conformitate cu standardele internaționale. Mai mult, susținem observația că angajamentul nostru strategic de a crește gradul de răspundere al Uniunii Europene este o cerință esențială Uh, pentru um, îmbunătățirea cadrului instituțional și pentru îmbunătățirea uh, auditurilor noastre. Noi salutăm uh, recomandările constructive care identifică oportunități și provocări astfel încât să ne îmbunătățim practicile de audit. Recomandările confirmă în mare parte și completează rezultatele evaluărilor interne ale curții Vă spuneam că uh, încercăm să eficientizăm uh, procesele și să îmbunătățim uh, relațiile cu factorii de interes. Astfel, ni s-a recomandat să facem recomandări mai practice adresate organismelor Uniunii Europene și naționale. Și în plus, trebuie să revizuim tot ceea ce facem. Curtea are acum la dispoziția sa recomandări uh, foarte valoroase din trei surse importante. Factorii de interes cei mai importanți, uh, Parlamentul European, um, alte instituții uh, de profil și proprii angajați. Curtea consideră că aceste recomandări ne vor oferi o bază puternică pentru dezvoltarea viitoare a instituției noastre și astfel ne vor ajuta să maximizăm uh, contribuția la instituțiile europene în scopul îmbunătățirii uh, răspunderii Uniunii Europene față de cetățeni. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, uh, President Caldeira. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Caldeira pentru această prezentare a programului de lucru al Curții Europene de Conturi, care acoperă foarte multe aspecte pe care le-am discutat și noi în această comisie. Eu sunt uh, raportor din partea Parlamentului European cu privire la bugetarea pe bază de performanță și de aceea Uh, mă bucur că am putut uh, să um, aflăm aceste lucruri de la dumneavoastră. Dau acum cuvântul colegilor pentru discuții și voi reveni la limba mea maternă. Discuțion eröffnen. Deschidem așadar discuția. Ines Ayala Sender va fi prima care va interveni. Sí, gracias, eh, presidente. Sí, en primer lugar. Da, mulțumesc, domnule președinte. Citarle, sí, bueno, se ha hecho la luz. <laughs> Aș dori să mulțumesc domnului uh, Caldera. Și aș dori să-l felicit pentru alegerea sa recentă și sper că cooperarea noastră va fi la fel de fructuoasă precum ne-o dorim. Mă bucur că avem ocazia să discutăm programul de lucru și aș dori să adresez câteva întrebări și să fac câteva comentarii. Dacă ne uităm puțin la acest program, în cel de-al doilea sector, cel al chestiunilor de natură socială, Curtea a optat pentru o chestiune foarte importantă este una dintre principalele întrebări cu care ne confruntăm astăzi și anume cea a investițiilor. Pentru că acest aspect va fi foarte important pentru mediul de afaceri. Aș dori să întreb dacă nu cumva există posibilitatea ca, pe undeva, să ne putem gândi și la vreo intervenție a curții în ceea ce privește uh, mecanismul de avansare a fondurilor pentru perioada 2014-2015. Mă gândesc aici la acea garanție pentru tineri. Uh, Mă, gândeam dacă, mă gândeam dacă n-am putea găsi o formulare prin care să spunem că reflectăm uh, sau încercăm să facem progrese în ceea ce privește uh, analizarea riscurilor și avantajelor aduse de această manevră pentru fondul de uh, garantare pentru tineri. Pentru că aceste sume ajută la lansarea de uh, uh proiecte, iar la alegeri uh, această chestiune va fi foarte importantă pentru Parlament. Bineînțeles că există riscuri, e clar că poate exista și un anume nivel de frustrare Domnul Piper a spus uh, asta, putem sau nu să fim de acord uh, cu dânsul. Unii spun că nu există niciun fel de valoare pe care acest proiect să-l aducă, alții spun că uh, banii ar putea fi investiți într-o manieră utilă. Dar e clar că tinerii sunt foarte importanți. Anumiți populiști ar putea spune că lucrurile ar trebui să meargă în altă direcție și că aceste cheltuieli sunt inutile dar oricum problema este importantă. Apoi mai există un alt set de chestiuni importante și anume acest fond mare care a fost găsit Dumnezeu știe de unde pentru această situație din Ucraina. Trebuie să ne înțelegem, nu mă deranjează această abordare, dar uh, Uh, atunci când vorbim despre Tunisia, ne e foarte greu să găsim uh, finanțare. Prin urmare, cum uh, au fost găsiți acești, acești bani și cum vor fi folosiți? de unde au fost uh, găsiți și cum vor fi folosiți, câtă vreme situația este foarte dificilă pentru anumite state membre și câtă vreme urmează, urmează niște alegeri europene. Aș dori așadar să înțeleg care este vis-a-vis -vis de această problemă punctul de vedere al Curții de Conturi. Deci sunt câteva chestiuni uh, care mai vizează și uh, afacerile externe, care uh, presupun că trebuie să identificăm uh, la nivel de egali uh, care ar putea fi riscurile și beneficiile. În caz de urgență ar trebui să putem urma uh, o astfel de abordare. Mulțumim foarte mult, doamna Ayala Sender. Domnul Odi are acum cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. La rândul meu, domnule președinte, aș dori să vă felicit uh, pentru uh, realegere și pentru maniera extrem de profesionistă și agreabilă, elegantă, prin care vă exersați atribuțiile în cadrul unei adunări colegiale precum curtea. Acest lucru nu este ușor. Apoi câteva observații vis-a-vis -vis de programul dumneavoastră de lucru. Mai întâi, în, ceea ce, în legătură cu ceea ce am votat în această dimineață, și anume uh, munca dumneavoastră care a vizat uh, anul 2012, uh, exercițiul financiar 2012. Am putea să ne gândim puțin la ce s-a petrecut, pentru că am refuzat descărcarea unei instituții câtă vreme uh, Curtea de Conturi nu a făcut niciun fel de observație în acest sens și am acordat descărcarea unor entități uh, pentru care Curtea de Conturi a refuzat să certifice aceste uh, conturi. Mă gândesc puțin la ENIAC, care are o activitate tehnică și industrială și datorită modul în care s-a s-au organizat lucrurile, auditorii dumneavoastră nu au avut acces la o justificare a cheltuielor, în urmare s-a luat o poziție clasică, pentru că practic nu s-a putut, nu s-a putut certifica aceste conturi. Pentru noi acest lucru este foarte important, sunt importante avizele pe care le dați și am dorit să insistăm uh, asupra unei situații care pe mine mă deranjează și anume poziționarea Parlamentului uh, în raport uh, cu Consiliul. În raportul dumneavoastră nu există absolut nimic sau aproape nimic în acest sens, dar mă gândesc dacă nu cumva în uh, activitățile dumneavoastră s-ar putea strecura un raport special uh, al Consiliului uh, pentru a putea să dați uh, acestui uh, Parlament informații în legătură cu modul în care funcționează Consiliul. Pentru că eu îmi voi încheia acest mandat cu o anumită neplăcere vis-a-vis -vis de activitățile Consiliului. Bineînțeles, fără să fiți arbitri, oare n-ați putea să vă axați pe această problemă? Apoi, cea de-a doua sugestie mea se leagă de trezoreria Uniunii Europene. Eu voi încheia mandatul aflându-mă sub un șoc și anume că Uniunea Europeană nu reușește să-și plătească plătesc uh, facturile. Noi suntem o mică instituție la scara finanțelor publice, chiar dacă până la urmă vorbim despre foarte mulți bani, 140 de miliarde de euro. Dar uh, când am văzut uh, cum arată dezbaterile care au precedat politica legată de cadrul financiar multianual și când mă gândesc Constituție ca a noastră caută un miliard suplimentar pentru a-și plăti facturile, e bine, asta mi se pare total nedemn din perspectiva gestiunii banilor publici. Eu fac parte și din Comisia pentru Industrie și pot să vă spun că recent am avut o uh, discuție cu un director general uh, care ne spunea că îi uh, lipsea un miliard 100 de milioane pentru a plăti facturile pe 2013. Eu am înțeles că președintele Parlamentului, atunci când și-a dat acordul, atunci când noi ne-am dat acordul pe marginea uh, cadrului financiar multianual, uh, uh, am spus că cu 12-13 miliarde vom plăti toate facturile pe 2013, după care s-a spus că nu se semnează un astfel de acord pe marginea cadrului financiar multianual dacă nu se plătesc aceste facturi. Ori premierul britanic ne-a ilustrat uh, că a schimbat tactica de negociere, a uh, spus că uh, trebuie dat mai puțin bani și s-a trecut de la creditele de, la, de angajament la credite de plată. Prin urmare, am avut 908 miliarde de credite de plată. Foarte bine. Însă ni s-a spus că aceste credite nu pot fi folosite pentru perioada 2014-2020 pentru că sunt plăți pentru 2013. Prin urmare, s-a asigurat Comisia pentru Control Bugetar și Parlamentul European uh, că 12-13 miliarde vor fi suficiente. Dar se pare că este vorba de 20-25 acum. Uh, Curtea de conturi ar trebui să facă deci un raport și noi să votăm uh, sumete pentru 2013 pe baza acestui raport al curții. Prin urmare, ni s-a tot spus, uh, da, da, facem raportul, dar nu avem timp să votăm uh, și așa mai departe. Dar acum iată că trecem la o altă perioadă și cum suntem la începutul perioadei 2014, uh, am putea estima că va exista o ruptură a exercițiului în ceea ce privește facturile și trezoreria pentru 2013 se anunță o descărcare, pe marginea căreia vom uh, lucra, dar există o ruptură între două perioade, între două cadre uh, financiare multianuale. Există o ruptură, așadar o discrepanță uh, între creditele de plată și creditele de angajament. Prin urmare, această discrepanță ar putea permite viitorului Parlament, în cadrul clauzei de revizuire a politicii bugetare, bugetare pe 2013, care este inclusă în cadrul financiar multianual, să uh, se insiste din nou asupra acestui uh, punct al trezoreriei în uh, noi negocieri. Prin urmare, aș dori să vă întreb, domnule președinte, dacă acest lucru este posibil și mă gândesc că poate colegii mei din viitorul Parlament ar fi interesați să facă acest lucru. Și un ultim aspect, mă voi axa pe subiectul pensiilor Eu regret că Comisia Europeană nu ține cont de cele 30-35 uh, de miliarde bani pentru pensii care nu sigurează în uh, creanțele statelor. Eu cred că aceste lucruri sunt total dezechilibrate, deși mi s-au explicat cum stă situația. Oricum, poate ar trebui curtea să facă precizări în legătură cu aceste pensii pe care ni le datorează statele uh, membre. Și în cele din urmă puteți să ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu cooperarea eh, instituțiilor de control eh, național la nivel superior, pentru că în eh, cadrul examinării partajate, care este o preocupare pentru noi, Uh, intervin uh, curțile de conturi naționale. Oare uh, există această cooperare tehnică care presupune anumite metode între instanțele naționale sau s-ar putea să existe probleme de audit în ceea ce privește analizele curții de conturi europene care vizează bugetul european și apoi curțile de conturi naționale cu privire la gestiunea împărtășită, împărțită. Mulțumim. Domnul Gaer are cuvântul domnule președinte. La rândul meu, domnule Caldeira, dați-mi voie să vă felicit pentru realegere. chid că v-am trimis deja o scrisoare de felicitări în numele grupului uh, meu. În orice caz, consider că prezența dumneavoastră astăzi alături de noi eh, este o dovadă a faptului că, iată, colaborarea dintre Parlamentul European și Curtea de Conturi merge foarte bine. Curtea de Conturi este una dintre instituțiile independente cele mai importante ale Uniunii Europene și iată, mă bucur foarte mult că avem posibilitatea, noi, reprezentanții Parlamentului European, de a discuta pe marginea programului de lucru a acestei instanțe independente. Pe ansamblu, programul dumneavoastră de lucru mi se pare unul de calitate. Mă bucur foarte mult că aveți de gând să controlați activitățile SAE. Este o instituție nouă și uh, raportul dumneavoastră ne va ajuta să ne dăm seama dacă această instanță funcționează, această instituție funcționează uh, încă de la bun început, așa cum ne-am fi dorit noi. Dar acum să trecem la întrebări sau com comentarii. În primul și în primul rând, am arătat deja că nu sunt un fan al declarației DAS. Asta în raportul meu cu privire la descărcare rapoartele, de fapt, cu privire la descărcare. Am votat în mare majoritate raportul Cescova, raport în care se cerea, practic, ca la următoarea modificare a tratatului să se poată purcede, să se purceadă, de fapt, neapărat, la reevaluarea declarației DAS. Într-adevăr, sunt de părere că instituțiile europene ar trebui să discute în detaliu problematica aceasta a declarațiilor DAS. Anul trecut, în raportul privind descă, descărcarea, am vrut să introduc uh, o formulare conform căreia sau prin care îmi arătam clar dezaprobarea vis-a-vis de declarația DAS. Dar uh, chiar dacă vorbeam anul trecut în numele socialiștilor, grupului socialist pe ansamblu, majoritatea Parlamentului European nu fusese de acord cu mine. Însă numărul criticilor crește, să știți. Și mai avem uh, o problemă, și anume procedura de calculare a ratelor de eroare. Iar, uh, și văd că în programul dumneavoastră de lucru pentru 2014 nu se prevede nimic pentru îmbunătățirea acestei proceduri. În cursul dimineții acesteia, uh, prin uh, textele votate, ceream, practic, printre altele, bineînțeles, Curții de Conturi și Comisiei Europene să analizeze în detaliu și într-o manieră mai eficientă rata de eroare. Ne-am săturat ca um, Curtea de Conturi să aibă propria anchetă și Comisia Europeană să aibă propria sa anchetă. Ambele anchete, bineînțeles, generează rate de eroare diferite, iar noi, legiuitorii, suntem obligați să tragem uh, concluziile potrivite. Bine, noi reușim să ne descurcăm în hățișul acesta de cifre, dar, din păcate, iată cele două instituții europene, Curtea și Comisia, transmit exteriorului uh, două mesaje complet diferite, iar opinia publică din afară uh, va putea mai apoi decide care dintre ratele de eroare uh, e considerată a fi cea validă. Opinia publică va decide fie să să ia în calcul rata de eroare mai mare de obicei a curții de conturi, uh, respectiv rata mai mică rezultată de pe urma evaluărilor Comisiei Europene. Prin urmare, eu consider că o discuție pe marginea acestei rate de eroare trebuie neapărat să fie purtată. Dar trebuie să începem de la, de la uh, bun început cu o definiție cât se poate de clară a eroar, erorii. Ce înseamnă uh, eroare, în ce măsură rata de eroare ne arată neapărat uh, calitățile sau, din potrivă, um, eșecul unui proiect. Ei bine, noi ne dorim să avem o mai mare claritate pe marginea uh, erorii, uh, dar pentru asta, bineînțeles, Curtea de Conturi și Comisia Europeană trebuie să ajungă la o înțelegere. Și încă ceva. Plafonul de la care declarația DAS este limitată. Am tot spus că Curtea de Conturi își schimbă baza de calcul a ratei de eroare. O face într-o manieră cât se poate de clară, Curtea de Conturi își explică poziția, nimeni nu, de aici, din Parlamentul European, nu pune la, la uh, îndoială decizia uh, Curții uh, de Conturi, bineînțeles, dar dacă, pe de o parte, plafonul rămâne la 2%, iar rata de eroare este undeva uh, mult prea sus, ce se întâmplă? Ce putem înțelege de aici? Nu putem înțelege absolut uh, nimic. Uh, faptul că există această situație, bineînțeles că uh, îngreunează activitatea Comisiei Europene. Vă amintesc că președintele Comisiei Europene și-a obținut mandatul permițând uh, că va reuși să impună această declarație DAS nelimitată pe care ne-o dorim sau nu. Bine, președintele Comisiei a eșuat. O să vedem ce se va întâmpla în viitor. Dar, în orice caz, dacă vor exista în continuare aceste diferențe între ratele de eroare și plafo- plafoane, cu siguranță vom uh, avea și pe viitor declarații uh, DAS de genul celor pe care le tratăm în momentul de față. Bine, încercăm cu toții să reducem uh, ratele de eroare, dar poate că dacă Curtea de Conturi și-ar apleca atenția asupra acestui subiect, am uh, avansat mai rapid. Și încă ceva legat de acest subiect. Este vorba despre alocarea resurselor. Curtea de Conturi alocă multe resurse declarației DAS, uh, pornind de la premisa că aceste resurse suplimentare sunt necesare. Dar din punctul meu de vedere, și poate vorbesc și în numele unor colegi, aceste resurse sunt pur și simplu irosite, dată, dat fiind contextul pe care tocmai îl, uh, îl ilustram. Revenim la, revenind la programul de lucru al uh, Curții de Conturi, um, știu că lucrurile au fost deci, decise deja, lucrurile nu se mai pot schimba, mai mult ca sigur, dar mi-ar plăcea foarte mult ca uh, la Curtea de Conturi să se găsească timpul necesar pentru reevaluarea activităților uh, uh, 2006-2006. Știu că în paisprezece nu se mai poate evalua acea perioadă de finanțare, dar cine știe, poate în programul de lucru pentru 2015 veți reuși să găsiți timpul și resursele necesare pentru uh, evaluarea acestui program de finanțare. Poate că așa am putea să tragem uh, învățămintele necesare de pe urma celor petrecute între 2000 și 2006. Mi-ar plăcea să aflu, în special, câte uh, erori au putut fi corectate prin uh, corecturile ult, ult, ur, ulterioare, îmi cer scuze. Eu cred că asemenea informații ar, ar fi foarte interesantă pentru noi, am putea tre- trage învățăminte de pe urma uh, lor Uh, și aceste învățăminte ar putea fi folosite pentru programele de finanțare în curs, respectiv pentru uh, programele de finanțare uh, viitoare. Am putea să aflăm astfel cum anume pot fi într-adevăr, într-o manieră eficientă, reduse ratele de eroare. Vă mulțumesc! Domnul președinte, mulțumesc! Urmează doamna Cresile și mai apoi domnul Mulder. Bine, eu trebuie să vorbesc acum repede pentru că antevorbitorul meu a vorbit vreo 10 minute. Domnule director, vă mulțumim foarte, foarte mult. Uh, aflu că vom primi vreo două rapoarte din partea Curții de Conturi pe lună. Dar mă întreb cine anume se va ocupa aici la Parlamentul European de tratarea acestor rapoarte speciale ale Curții de Conturi. PPE-ul va face tot ce îi stă în putință, dar cine știe ce se mai întâmplă cu Uh, ce mai, vom vedea ce fac ceilalți. Ați vorbit despre rapoarte um, generale, de viziune generală, landscape reporting. Dați-mi voie să vă întreb ce, ce instrument e acesta? E pentru prima dată când, când aud de, despre el. În al doilea rând, declarația DAS. Ei bine, eu sunt pro-declarație DAS. De ce? Pentru că declarația aceasta ne arată cât se poate declara ce anume s-a făcut într-un an. Este singurul instrument de genul acesta pe care îl avem la dispoziție. Uh, Uh, eu sunt de părere că resursele trebuie să fie în continuare investite în declarațiile DAS. Eu știu că resursele sunt uh, puține, dar uh, trebuie să ne asigurăm că puținele resurse pe care le avem la dispoziție sunt folosite bine. Mă bucur foarte mult în al treilea rând că avem raportul special cu privire la Haiti și SAE. Ne-am dorit acest raport, am fost în Haiti și am fost foarte îngrijorați de maniera în care sunt utilizate fondurile acolo asigur că vom analiza cu mare atenție rapoartele dumneavoastră. Astăzi v-am mai dat o responsabilitate. Am stabilit astăzi ca uh, Curtea de Conturi, că Curtea de Conturi ar trebui să evalueze Curtea uh, Europeană de Justiție uh, în comparație cu curțile de justiție la nivel național. Eu cred că activitatea Curții Europene de Justiție ar putea fi îmbunătățită cu ajutorul dumneavoastră. Dacă dumneavoastră veți uh, uh, sublinia avantajele și dezavantajele, slăbiciunile și punctele forte ale Curții uh, de Justiție, ar fi tare, tare bine pentru noi toți. În ultimul rând, în fiecare Uh, an primim 181 de rapoarte EAMR. Este vorba despre rapoartele uh, delegațiilor și ambasadorilor europeni uh, la nivel mondial. Știți prea bine că aceste rapoarte așa, arată așa cum arată ele, Uh, sunt numeroase, 138 la număr, număr. În orice caz, rapoartele acestea pe care eu le-am citit m-au făcut să-mi dau seama că tare ar trebui să, tare bine ar fi dacă am reușit să îmbunătățim raportarea, calitatea raportării uh, aici și o putem face cu ajutorul dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Mulder. Îmi cer scuze față de domnul Caldeira, pentru că la ora 4 va trebui să plec la o întâlnire și când va răspunde, eu probabil voi fi plecat deja, dar va fi cineva care să noteze răspunsul pentru mine. Felicitări, uh, în primul rând, pentru realegerea dumneavoastră. Trebuie să vă spun că întotdeauna am fost uh, impresionat uh, de rapoartele speciale ale Curții de Conturi, care cred că reprezintă instrumente foarte utile pentru informarea Parlamentului. Acum nu sunt sigur dacă Parlamentul le acordă o atenție suficientă, deci cred că este o problemă pe care va trebui să o rezolvăm în viitor. Oricum ar fi, sunt foarte utile. Aș vrea să spun câte ceva și despre DAS. Întotdeauna Uh, este important dacă curtea emite o declarație DAS pozitivă sau nu. Și, uh, dacă, și se preconizează că situația se înrăutățește. Și ajung la întrebare. Avem o regulă care nu este în tratat, dar care este impusă de curte și care spune că trebuie să respectăm uh, norma de 2%, iar dacă o depășim, nu primim un DAS pozitiv. Uh, Curtea este alcătuită din reprezentanții ai statelor membre, iar întrebarea mea este următoarea. Cât de corect este să impunem cei 2%? Nu am cifre, dar uh, probabil există foarte puține state membre care respectă această regulă. Așadar, de ce ar trebui să cerem ceva de la statele membre cu fonduri europene când uh, statele membre nu pot să atingă acest uh, nivel de 2%. Am luat prânzul recent cu un membru al Curții de Conturi din Germania și l-am întrebat, i-am pus uh, oarecum aceeași întrebare care este situația în Germania. Și el mi-a zis, habar nu am, dar am senzația că este între 4 și 5%. Deci cred că este o țară totuși bine guvernată și atunci de ce trebuie să impunem da, Inge, știu că tu vii din... Tu ai fost membru în guvern. Dar care este fundamentul acestei reguli de 2%? Nu cumva este de așteptat uh, ca în viitorul apropiat să nu atingem niciodată acest nivel? În ultimii trei ani situația s-a înrăutățit foarte mult. Este realist acest nivel de 2%? Aceasta este principala mea întrebare pentru Curtea de Conturi. Ja, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Vă mulțumesc, stimați colegi. Iată, multe întrebări. Domnule director, domnule președinte, aveți uh, posibilitatea de a răspunde. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, distinși uh, eurodeputați, pentru cuvintele dumneavoastră frumoase, pe care le iau ca o încurajare de a de a-mi continua colaborarea cu acest Parlament, în special cu această comisie, așa cum am făcut-o și până acum. Și sper că cuvintele pe care le-ați rostit la adresa mea în această dimineață vor fi susținute de fapte. Voi începe cu întrebarea domnului Mulder. Sigur, uh, da, s-a fost uh, menționat și de alți câțiva colegi ai dumneavoastră. Cred că trebuie să regândim modul nostru de abordare. La începutul uh, noii perioade de programare 2014-2020 avem un nou cadru pentru control intern și pentru managementul fondurilor și pentru management partajat și împreună cu Comisia și Parlamentul, cred că putem să ne asigurăm că fiecare dintre noi își îndeplinește rolul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că până acum am înlocuit ceea ce ar fi trebuit să facă curțile de conturi interne în ultimii 19 ani. Deci trebuie să ajungem până la beneficiarii finali pentru a ne asigura că lucrurile uh, sunt în regulă pentru că ei uh, sunt responsabili de acest management. Trebuie să ne asigurăm că regulile sunt aplicate în mod uh, consecvent de autoritățile naționale și de către comisie, pentru că lanțul de control intern și diferitele reguli de control vor uh, stabili noul cadru pentru DAS și cred că mm, vom avea o nouă abordare. Nu ține cont, uh, nu este la latitudinea curții să stabilească pragul de materialitate, ci trebuie să stabilim procentul de eroare. Rolul nostru este să spunem Parlamentului dacă acel lucru este adevărat sau nu, dacă informațiile uh, furnizate de lanțul de asigurare sunt Uh, corecte și exacte. Deci cred că dacă schimbăm abordarea, va trebui să înțelegem uh, observațiile domnului Mulder și ale domnului Gaier într-un nou context. Uh, with different risks may... Oricum, uh, un mediu diferit, uh, riscuri diferite pot conduce la o evaluare diferită a pragului de materialitate. Poate că în unele cazuri pragul este prea ridicat. Iar în acest caz, uh, Parlamentul și Consiliul ar putea tolera uh, o, o rată mai mare de eroare sau o rată mai mare de risc. Oricum, acest concept nu a fost bine înțeles de-a lungul timpului și nu am reușit să ajungem la o înțelegere clară am văzut că există o astfel de lipsă de înțelegere a problemei. Parlamentul este cel care trebuie să tolereze uh, un risc de eroare mai mare sau mai mic. Dumneavoastră sunteți cei care trebuie să acceptați această toleranță, nu curtea. Și asta este o diferență fundamentală. Noi spunem că, potrivit standardelor noastre, uh, 2% este un nivel internațional care ar trebui acceptat, dar în unele cazuri riscul este mai mare decât în alte cazuri, dar depinde de două lucruri de modul în care, este elabora, în care sunt elaborate și implementate programele și actele normative și, în al doilea rând, modul în care sunt implementate pe teren. Acest lucru este esențial, iar cei care sunt responsabili de acest lucru trebuie să se asigure că riscul de eroare este menținut sub nivelul tolerabil. Dar aceste concepte sunt complet diferite, separate. Și dacă riscul de eroare este menținut între 2 și 5 sau 1 și 4, înseamnă că trebuie făcut ceva pentru a-l menține la un nivel tolerabil. Dar nu Curtea de Conturi trebuie să spună ce este tolerabil sau nu. Asta depinde de legiuitor, de cei care au uh, puterea de mm, scrutin, de supraveghere politică. Dacă dumneavoastră îmi veți spune toleranță zero, atunci uh, vom respecta această regulă, dar este greu de realizat. Așadar, curtea trebuie să respecte niște standarde. Dar Consiliul este cel care hotărăște asupra diferitelor politici și programe. Și atunci el trebuie să țină cont de riscul de management al acestor aspecte. În primul rând, trebuie să evităm complicațiile, să stabilim obiective clare, să eficientizăm uh, sistemele de raportare care trebuie să devină mai uh, clare și mai exacte. Și acum uh, mă refer la observația domnului Gaier cu privire la cine are dreptate și cine nu. Nu cred că trebuie să privim lucrurile așa. Responsabilitatea Comisiei Europene ar trebui să fie aceea de a oferi asigurări referitoare la lanțul de control și audit. Iar echipa de audit trebuie să-și facă treaba și să spună da, comisia furnizează sau nu o imagine corectă a situației și asta ne-ar ajuta să evităm această dispută la care vă refereați, pentru că responsabilitatea noastră este diferită. Ieri a fost publicat un raport pe agricultură și acolo am spus că rata de eroare reziduală din partea comisiei era X, pe baza experienței din ultimii 2-3 ani însă, noi uh, aveam un interval diferit, care nici măcar nu acoperea uh, rata de eroare reziduală menționată de comisie. Deci care a fost problema? Și problema era că informațiile de, ba- de la bază trebuie să fie exacte, iar comisia trebuie să analizeze modul în care sunt colectate informațiile iar autoritățile responsabile din statele membre trebuie să-și facă treaba de la cap la coadă și trebuie să prevină erorile. Uh, point mentioned by uh, uh, Mrs. Ayala Sender on Doamna Ayala Sender vorbea despre șomajul în rândul tinerilor. și despre acțiunile necesare pentru a rezolva această problemă a șomajului. Vorbeați despre centrele de, despre incubatoarele de afaceri care se află într-o fază avansată. Avem de asemenea un audit în curs uh, cu privire la șomajul în rândul tinerilor și sperăm că îl vom finaliza cât se poate de curând. Au fost efectuate și alte audituri în trecut în acest domeniu, așa că Parlamentul ar putea să uh, le consulte pentru a evalua mai bine impactul măsurilor. Bineînțeles, aceasta nu va împiedica curtea ca pe viitor să pună cap la cap toate aceste rezultate și să elaboreze rapoarte cu privire la impactul măsurilor luate pentru a combate șomajul. Îmi amintesc că un raport despre șomajul în rândul vârstnicilor sau măsurile de ocupare a acestei categorii de populație. Acum, bineînțeles că prioritari sunt tinerii. Ați vorbit despre faptul că curtea ar trebui să evalueze riscurile în ceea ce privește relațiile cu țările terțe sau sistemele de lucru cu țările terțe. Dacă aceste măsuri sunt finanțate din bugetul Uniunii Europene, bineînțeles că le vom monitoriza. Domnul Odim a făcut câteva comentarii. Nu sunt lucruri noi, am mai discutat despre ele și cu alte ocazii. Este un lucru pe care îl luăm în serios de aceea avem un raport special cu privire la Serviciul European de Acțiune Externă. Și în fiecare an uh, raportăm cu privire la Consiliu uh, în capitolul cheltuieli administrative și ținem cont de observațiile dumneavoastră în redactarea raportului uh, aprofundat cu privire la Consiliu. Referitor la trezorerie, în fiecare an, uh, Curtea examinează acest aspect și îl include în raportul anual. Anul acesta am, uh, ne-am semnalat îngrijorările în acest sens. În 2012 uh, am făcut acest exercițiu, iar în uh, raportul anual pe 2012 am spus așa, dacă reunim uh, angajamentele încă neplătite și decalajul care există între angajamentele de plată și celelalte, acest decalaj crește de-a lungul timpului. Și uh, alături de celelalte pasive sau obligații care sunt deja în bilanțul Uniunii Europene, am avea nevoie cam de 300 de miliarde de euro pentru a plăti totul. Asta înseamnă că responsabilitățile Uniunii Europene, obligațiile de plată ale Uniunii Europene, sunt foarte mari, mai mult decât două bugete anuale. Și noi am cerut comisiei să facă o previziune pe termen lung cu privire la nevoile de plată ale trezoreriei pentru a evita situația din ultimii trei ani, în care, la finalul anului, uh, existau probleme în uh, de contare a plăților. Situația pentru următoarea perioadă de programare riscă să nu fie mai bună, pentru că va exista o diferență de peste 50 uh, de milioane între angajamentele de plată și uh, And this is, uh, of course, in the hands... și credite. Și asta ține de comisie și de parlament, pentru că este responsabilitatea bugetară. Dar uh, vă asigur că pentru exercițiul 2013 vom prezenta aceleași informații. Sper că vi le vom prezenta în timp util. și asta ne va ajuta să facem față responsabilităților de plată viitoare. Acest lucru este valabil și pentru plăți. Obligațiile de pensii trebuie onorate în fiecare an. Însă, în bilanț, dacă facem închiderea astăzi, va trebui să facem plata. Dar noi nu facem închiderea astăzi și atunci, uh, în fiecare an, avem acel pasiv în bilanț, iar acesta evoluează în consecință. Există informații diferite în raportul anual în ceea ce privește conturile și cred că informațiile referitoare la conturi uh, ne ajută să înțelegem mai bine situația obligațiilor de plată. În ceea ce privește cooperarea cu instituțiile naționale, și doamna Gresle vorbea despre acest lucru, Suntem uh, angajați uh, să colaborăm cu curțile de conturi de la nivel național. Și, bineînțeles, am apelat la ele pentru acea evaluare interpares. Însă din 2008 încoace, curtea și-a aprofundat relațiile cu omologii săi de la nivel național. și am reușit să întreprindem acțiuni concrete pentru a face posibil auditul public al ESM. După cum știți, tratatul nu prevede o supraveghere din partea Curții de Conturi. Totuși, am reușit să creăm o comisie de audit pentru aceasta și asta se datorează eforturilor comune ale instituțiilor din statele membre. Am lucrat împreună în domenii care țin de criza economică și financiară și sper că rețelele instituite în materie de politică fiscală și în ceea ce privește strategia de la Lisabona vom putea să obținem rezultate concrete. Sigur că există anumite întârzieri, dar sperăm că vom transpune toate aceste prevederi în acțiuni concrete. Am făcut de asemenea progrese foarte mari în elaborarea unor metode și abordări comune. Acum avem oportunitatea să facem ceva concret uh, în domeniul managementului partajat. ne apropiem de o perioadă în care curțile de conturi naționale vor juca un rol important. Și există și niște condiționalități legate de implementarea programelor la nivel național. Există astfel oportunitatea să corelăm toate aceste demersuri uh, cu criteriile de deficit uh, pentru semestrul european. În aceste domenii putem să obținem rezultate concrete. Nu toate instituțiile de audit uh, se implică în același mod. Deci trebuie să consolidăm și implicarea voluntară. Iar Curtea Europeană de Conturi este o instituție, printre altele, care poate contribui la o utilizare optimă a resurselor. Sper că în octombrie, când ne vom întâlni la Luxemburg, vom reuși să parcurgem uh, diferitele recomandări făcute de Parlament pentru a crește sau pentru a intensifica cooperarea între Curtea Europeană de Conturi și Curțile Naționale, astfel încât să rezolvăm toate aceste probleme ne vom asigura că vom include pe ordinea de zi a întâlnirii noastre acest subiect. referitor la viitorul DAS. Aceasta este o sarcină care necesită foarte multe resurse și mă uit la colegul meu Lazarus, care este noul responsabil de această sarcină. Suntem conștienți uh, de presiunile asupra resurselor noastre și trebuie să coroborăm uh, asta cu nevoile și necesitățile de resurse. Un singur DAS uh, este util și va trebui să vedem cum vă putem oferi mai multe informații fără să pierdeți informațiile pe care le aveți deja. Provocarea este să folosiți resursele cât mai eficient cu putință, să colectați informații cantitative, dar în același timp să aveți mai multe informații calitative, nu doar cu privire la lecțiile învățate din perioadele de programare anterioare, așa cum spunea domnul Gaier și am încredere că următorul raport anual va cuprinde o secțiune pe această temă cu privire la programe perioada 2013-2017. Și aceasta integrează dimensiunea multianuală a programului în exercițiul nostru, iar Comisia este foarte implicată în acest sens. Există însă provocarea legată de cum putem să folosim uh, în mod eficient resursele, astfel încât să vă oferim informațiile de care aveți nevoie și pe care ni le solicitați. O mare parte a informațiilor trebuie să vină din lanțul de control intern și se bazeze pe asigurările pe care ar trebui să le furnizeze Comisia în baza noului regulament financiar. referitor la landscape reviews. Acestea nu sunt rapoarte speciale, pentru că nu presupun o muncă de audit directă. Sunt mai degrabă niște opinii sau niște avize elaborate pe baza dovezilor acumulate în timp și pe baza evoluțiilor observate în timp. Dacă vă amintiți, în 2010 v-am prezentat uh, un aviz cu privire la uh, riscurile de management financiar. Această analiză are două obiective. În primul rând, uh, un obiectiv intern și unul extern. La nivel intern, vrem să folosim uh, acest instrument pentru a aborda sau pentru a gestiona mai bine riscurile în Uniunea Europeană. Trebuie să ne stabilim astfel prioritățile de audit, ținând cont de recomandările Parlamentului și ale altor părți interesate. La nivel extern, uh, trebuie să fim o sursă de informații pentru dumneavoastră, de fapt pentru noul Parlament, care va fi uh, investit în următoare, peste câteva luni, și pentru noua comisie din toamnă. Iar pe baza experienței noastre, zonele de risc ridicat uh, sunt identificate de curte în clasele A, B și C. Și am făcut recomandări pentru a aborda acele probleme. Astfel, vom uh, pune la dispoziția noului Parlament, uh, a noii comisii și Consiliului un instrument uh, de management financiar. Aceste analize au ca scop să evidențieze principalele probleme cu care ne confruntăm acum, pentru că nu am uh, implementat toate recomandările de audit. Poate că este vorba despre o perspectivă de guvernanță economică și financiară, iar uh, acest Parlament nu a fost uh, inclus în unele dintre inițiative. În plus, există niște deficiențe în audituri. Și asta pentru că, în unele cazuri, legiuitorul nu a inclus um, acest aspect în dezbaterile sale. Sper că măsurile care sunt prevăzute în uh, mecanismul de rezoluție și în fondul de rezoluție care este acum discutat între Parlament și Consiliu să găsească soluții adecvate pentru apărarea acestor principii. Deci aceste uh, revizuiri de tip uh, landscape pot să ajute Comisia și alți actori interesați pentru că oferă o perspectivă largă a situației uh, de la un anume uh, moment și, bineînțeles, includ și recomandările curții pentru abordarea provocărilor. Domnule președinte, uh, cred că m-am întins pentru că mai aveți și alte subiecte de discutat. Prin urmare, mă gândesc să mă opresc aici, apoi eventual să răspund și la alte întrebări. Domnul președinte, mulțumim foarte mult. Niciodată nu avem suficient timp la dispoziție. Aș dori să vă reamintesc și că uh, Ombudsmanul European sosește la ora 17 uh, și uh, până atunci mai trebuie să vorbim și despre suprareglementare. Mai sunt doi colegi care doresc să intervină. Vă rog să vă limitați la două minute, dacă puteți. Ines Aira Sender, uh, aveți cuvântul, și apoi Jean-Pierre Audi. Sí, gracias, presidente. Sí, brevemente, eh, yo quería... Foarte pe scurt. Aș dori să îi mulțumesc domnului Da Silva Caldera pentru explicațiile sale. Cred că este o abordare care ne face să vă ascultăm cu atenție. În ceea ce privește uh, DAS-urile, declarațiile de asigurare, mă gândesc că, uh, Curtea de Conturi uh, le abordează într-o în manieră pozitivă. Bineînțeles, avem și noi un grup de lucru care va analiza în detaliu toate aceste chestiuni. Aș dori să încurajez acest tip de activități pentru că eu cred că ele ne pot ajuta. Am putea să înțelegem unde suntem susținuți și uh, unde nu. Prin urmare, dacă avem de-a face cu un risc sau altul, trebuie să conchidem că, fără să ne asumăm uh, anumite riscuri, nu putem ajunge nicăieri. Pot să spun că am analizat raportul și am analizat uh, perspectivele de viitor uh, care sunt încurajante din partea Curții de Conturi. Mă gândesc puțin și la rapoartele de tip landscape și cred că cel de-al doilea este foarte important, pentru că dacă trebuie să identificăm exact unde anume trebuie să acționăm, atunci acestea sunt utile. Aș dori să solicit ca în acest raport de audit să se includă și costurile. Pentru că în activitatea noastră, de exemplu, în această dimineață am vorbit despre descărcarea uh, pentru comisie, avem foarte mult de lucru, există foarte multe solicitări uh, care ni se adresează, foarte multă muncă care ține de control și fiecare control costă. Avem nevoie de resurse financiare și umane pentru aceste controle. De aceea cred că ar fi bine să avem o idee și în legătură cu costurile generale pe care le presupune toată această muncă. Și asta pentru a risca să ajungem la niveluri excesive. Mulțumesc! Domnul Odi, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin la ceea ce spunea domnule președinte, în legătură cu riscul uh, tolerabil al, um, nivelul tolerabil al erorilor. Am discutat mult despre acest subiect uh, atunci când domnul Calas se ocupa de audit pentru că dânsul a propus uh, ca riscul tolerabil de eroare uh, ar trebui fixat uh, de Parlament la un nivel superior celui de 2%. Cred că impactul asupra cetățenilor ar fi catastrofic dacă Parlamentul ar crește această rată pentru a acoperi erori pe care oamenii nu le-ar putea înțelege. Eu Cred că noi trebuie să fixăm acest uh, risc uh, al erorilor, uh, pentru că este un parametru de gestiune, însă mă opun să creștem acest um, risc, pentru că intrăm într-o interferență cu un alt prag al contribuabililor și uh, Aș dori să spun interpreților și traducătorilor că există chiar și în regulament uh, o eroare de traducere, fapt rarisim uh, în uh, traduce, pentru că significance în engleză devine materialitate, câtă vreme în, în versiunea uh, franceză uh, acest termen apare, uh, ori el nu este tocmai exact. Cred că ar trebui să reflectați pentru a vedea cum ar putea uh, exista un uh, audit în legătură cu pragul acesta de uh, semnificare. în legătură cu controlele pe care le faceți pentru diverse domenii, pragurile ar putea să difere. Dar noi, în ceea ce privește gestionarea fondurilor, avem un risc tolerabil de eroare și aici există o confuzie care ar putea să creeze neînțelegeri odată în avizul pe care îl uh, oferiți și, uh, pe de altă parte, în ceea ce privește poziția noastră atunci când acordăm descărcare, dacă există un aviz pozitiv sau negativ. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumim foarte mult. Acum puteți conchide, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte succint. Mai întâi aș dori să spun că, într-adevăr, suntem implicați într-o manieră serioasă pentru uh, a lua în considerare uh, o reformă a declarațiilor de asigurare. Există o echipă de uh, muncă care se ocupă de acest subiect. Apoi vom înainta o propunere bună în iunie anul acesta. Curtea trebuie să mai discute și cu viitorul Parlament uh, și cu Comisia pentru a vedea cum uh, se vor tranșa aceste aspecte. Da, există o confuzie între pragul de, de um, semnificație și riscul tolerabil de eroare, care, uh, din păcate, ne-a împiedicat să facem progrese, pentru că atunci când se adoptă o măsură politică care presupune anumite norme, atunci eh, trebuie să fim conștienți că eh, se implică un anume risc mai important sau mai puțin important. În ceea ce privește auditorii, eh, acest prag de semnificare al curții este diferit față de cum arăta el acum câțiva ani în legătură cu diverse sectoare de politică am avut la un moment dat uh, pentru anumite domenii un prag superior în comparație cu cel pentru altele. Am încercat să armonizăm uh, lucrurile, dar e adevărat că totul ține de răspunderea noastră. Dar până la urmă, dacă legiuitorii consideră că apetitul de risc este mic în cadrul cheltuielilor, atunci poate să se stabilească o ciplă între 4 și 5%, dar acesta poate fi un element care poate fi luat în calcul și de către auditori în momentul în care decide să-și uh, stabilească pragul de semnificare. Prin urmare, aceste lucruri au legătură unele cu celelalte. Eu împărtășesc opinia noastră că există foarte mare confuzie și e păcat că acest prag al semnificării, în engleză material level, uh, a fost uh, tradus atât de prost. Mulțumesc, domnule președinte, și pot să spun că stau întotdeauna la dispoziția dumneavoastră în caz că aveți întrebări. Domnule președinte, mulțumim foarte mult. President, uh, thank you. Domnule președinte, am așteptat uh, sfârșitul acestei discuții pentru a vă spune următoarele, însă ați auzit din partea uh, membrilor uh, comisiei că apreciază activitatea Curții de Conturi în general și ceea ce faceți dumneavoastră ca președinte al acestei instituții. Aș dori să vă mulțumesc în numele întregii comisii pentru buna cooperare din trecut și pot să spun că așteptăm viitoarea cooperare și uh, din acest motiv vă urăm uh, mult succes în acest nou mandat. Mulțumesc, domnule președinte, vă urez și eu succes în uh, viitoarea campanie. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, was zu laut. <laughs> Stimați colegi, Alice Awake, äh, ich darf äh, den Tagesordnungspunkt abschließen. Închidem, încheiem uh, acest punct de pe ordinea de zi, trecem la următorul. Este vorba despre studiul privind suprareglementarea uh, în contextul EAFRD, Fondului Agricol European pentru Dezvoltarea Rurală. Domnul raportor, domnul Gaier, are cuvântul. N-am multe de spus. Eu cred că cei care au uh, creat uh, studiu ar trebui să aibă cât mai mult timp la dispoziție pentru a-și pre uh, face prezentarea. Domnul președinte, bine, atunci urez bun venit doamnei lector care va ține o prezentare astăzi. Domnul Devet, lectorul nostru se poate așeza la masă. Iată s-a așezat, vă urăm bun venit la comisia noastră. Imediat ce problema tehnică s-a rezolvat, imediat ce instrumentele ne, pot, ne ajută, vom putea începe prezentarea. Ja, Sie haben das Wort. Einfach. Aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Chairman. Good uh, afternoon, ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. E o onoare pentru mine să vă prezint uh, rezultatele cheie ale acestui uh, studiu care a fost comandat uh, de către comisia dumneavoastră. aș dori să mulțumesc domnului Gaier pentru că a inițiat acest studiu. Bun. Deci, Suprareglementarea în cadrul acestui fond este un subiect complex pentru o după amiază, odată ce ați discutat deja anumite aspecte. Prin urmare, voi încerca să îl rezum repede, Câtă vreme însă ating și nuanțele absolut necesare. Avem uh, în sală și pe ceilalți care au lucrat la acest studiu, deci dacă aveți întrebări vă putem răspunde. Aș dori mai întâi să subliniez din titlu anumite aspecte. Uh, unul este nenecesar și al doilea complexitate. Dar întrebarea e următoarea. Provocarea acestui studiu a fost să afle care sunt datele statistice cu privire la uh, rata uh, erorilor. Trecem pe scurt uh, prin acest uh, studiu, vedem care este obiectivul acestea, scopul, apoi uh, um, metodologia, uh, ratele de eroare, chestiune care țin de suprareglementare, motivele care țin de această suprareglementare, concluzii și bune practici. Principalul obiectiv al acestui studiu este unul complex, într-adevăr, și a presupus să se identifice în ce măsură diferite state membre sau regiuni autonome, într-o manieră nenecesară, suprareglementează ceea ce se regăsește ca măsură în uh, acest fond. Și aș dori să uh, subliniez uh, Uh, câteva aspecte. Mai întâi mă refer la uh, perioada de programare pentru acest uh, fond când au existat 96 de miliarde de euro disponibile pentru acest fond. Proiectele au fost implementate diferit în diverse state. În anumite state sunt implementate prin într-o manieră centralizată, în altă parte printr-un sistem federal sau uh, în alte state printr-o combinație a celor două metode. Deci nu există o soluție pentru toate cazurile. EAFRD este un tip de program care se gestionează la nivel uh, colectiv. Deci gestionarea uh, împărțită este un aspect crucial aici. Asta înseamnă că o parte semnificativă a regulilor și a orientărilor trebuie să fie în conformitate cu regulamentele uh, definite de către autoritățile de gestionare, mai ales atunci când vine vorba despre uh, uh, proceduri pe care le aplică autoritățile precum cele spaniole. Nu e pentru prima dată când uh, se studiază uh, asemenea chestiuni. Ar trebui menționat mai ales faptul că au existat date care au presupus anumite studii desfășurate de grupuri ad hoc uh, din cadrul Direcției Generale pentru Agricultură în legătură cu aceste chestiuni. Și pot să spun că am cooperat foarte bine atât cu Comisia, cât și cu statele membre, uh, cu autoritățile de gestionare ale statelor membre, cu agențiile și cu beneficiarii, pentru că, evident, chestiunile la care ne referim uh, astăzi uh, nu sunt mereu la dispoziție Acum, ce înseamnă suprareglementare? Există definiții care merg de la definiții înguste până la definiții foarte vaste. Până la urmă, vorbim despre transpoziția, transpunderea, mă scuzați, a legislației uh, europene, um, care presupune uh, că se aplică anumite reguli europene la nivel uh, național. Am încercat să extindem o astfel de definiție pentru că vorbim despre programe în care anumite norme, orientări sau procedurile uh, de implementare sunt foarte importante. Deci există și definiții foarte complexe ale suprareglementării, care includ uh, termeni precum nenecesar. Ce înseamnă asta? E bine că uh, noi am analizat trei posibilități ne-am gândit puțin la un cadru care să vizeze analiza cost-beneficii. Uneori uh, beneficiile depășesc costurile, alteori uh, costurile sunt mai semnificative decât beneficiile, deși aceste beneficii există și uh, mai există și situații, în al treilea rând, în care există un echilibru pot să vă spun că majoritatea cazurilor pe care le-am uh, studiat presupun măsuri bine intenționate, care se regăsesc în politici bine intenționate, care însă nu sunt bine aplicate pe teren. Cum am făcut noi acest studiu? E bine, am început uh, cu un studiu al unui număr de 8 state membre, însă am înțeles că nu putem extrapola uh, descoperirile noastre în cazul celor 8 state la cele 28, din păcate, dar uh, am uh, uh, discutat și cu celelalte state membre, dar am intrat în detalii în ceea ce privește cinci state membre și regiuni. Am analizat Austria, Bulgaria, Catalonia, Portugalia și regiunea Liguria Veneto din Italia. Bineînțeles că a trebuit să apelăm și la date statistice, însă nu întotdeauna am obținut datele pe care ni le-am dorit. Prin urmare, a trebuit să facem față acestor uh, limitări și să răzbim. Am uh, avut o abordare conceptuală, am introdus o roată a um, suprareglementării, am înțeles că există anumite etape uh, impuse de acest proces care ajung și la uh, faza de control după ce a existat o fază de uh, design. Sunt mai mulți actori interesați și, după cum vom vedea mai târziu, suprareglementarea este o chestiune care apare uh, la diverse etape în tot acest ciclu. Cred că deja ați avut discuții Uh, în legătură cu sursele ratei uh, de eroare. Noi am uh, analizat mai multe surse și am luat în considerare atât ratele de eroare de nivelul statelor membre și uh, curți de conturi, ci și, uh, cât și de la nivelul uh, Direcției Generale pentru Agricultură. Am uh, ales să lucrăm cu datele uh, de la Digi Agri pentru că ele acoperă un set mai vast de uh, date. Uh, ele se axează mai ales pe dezvoltarea rurală, un subiect esențial pentru acest uh, uh această temă a noastră. Dar, bineînțeles, au existat limitări. Una importantă a fost uh, ecocondiționalitatea și o chestiune importantă în munca noastră uh, a fost să remarcăm faptul că acest aspect nu a fost uh, bine acoperit în definiția DigiAgri. Dacă ne gândim puțin uh, la aceste rate de eroare în acest program de dezvoltare uh, rurală, putem vedea că există diferențe, dar nu putem vedea modele niște tipare evidente care să țină de anumite regiuni ale Europei, nord, sud, est și așa mai departe. Cehia, Luxemburg, Letonia și uh, Slovacia prezintă, performanțe, prezintă date de performanțe bune, iar uh, aceste rate uh, de eroare în ultimii trei ani au fost destul de ridicate în Portugalia, Letonia și Bulgaria, de asemenea și în Suedia. La prima vedere, uh, nu există o legătură evidentă între aceste state. Asta înseamnă că nu există prea multe concluzii clare care pot fi trase de pe una unui astfel de grafic mai putem vedea un aspect important și anume că există o diferență clară între uh, uh, ratele de uh, eroare ale diverselor axe. În programul nostru ne-am gândit la sporirea competitivității ca axă, apoi la susținerea gestionării corecte a terenurilor și îmbunătățirea condițiilor de mediu și, în al treilea rând, îmbunătățirea condițiilor de viață. Deci ceea ce putem vedea este că cea de-a doua axă este uh, cea mai predispusă la erori, cel puțin în statele pe care le-am analizat noi în cadrul acestui proiect. De asemenea, există o complexitate deosebită asociată acestei uh, axe. Deci, uh, putem vedea exact unde apar ratele de eroare și putem vedea că acestea sunt direct legate de complexitate. Haideți să um, ne referim la chestiunile care țin de suprareglementare așa cum le-am identificat noi și să le poziționăm pe această roată. Aș dori să subliniez mai întâi două dintre ele. Unu, Eligibilitatea și chestiunile care țin de eligibilitate, care apar în stadiul de uh, implementare. Adică odată ce uh, s-au înaintat aplicațiile pentru acest uh, program. Există cerințe specifice pentru beneficiari care trebuie îndeplinite, există solicitări excesive în ceea ce privește documentele solicitate și uh, Acestea sunt toate chestiuni importante care țin de eligibilitate. Apoi, uh, chestiunile care țin de uh, ecocondiționalitate, precum am uh, spus, sunt greu de plasat. Ele se țin de stabilirea unor obiective la um, stadiul incipient, în elaborarea proiectelor, dar erorile apar doar la un stadiu mai târziu, atunci când se fac controlele sau plățile, atunci când vedem că beneficiarul uh, nu uh, s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. Doamnelor și domnilor, haideți să ne axăm puțin pe motive și uh, pe impact. De ce vedem aceste rate de erori și ce ascund ele? Credem că chestiunile care țin de suprareglementare adesea au la origine designul, conceptualizarea și elaborarea programului. Acest lucru este esențial în acest moment în care ne aflăm, în care se elaborează noi programe în timp ce noi purtăm această discuție. Deci uh, trebuie să ne gândim puțin uh, ce poate fi evitat uh, pentru a evita problemele în actuala perioadă de programare. Bineînțeles, există mai multe interpretări în ceea ce privește agențiile de plată sau agențiile de gestionare în ceea ce privește regulamentele de plată și de aici apar erori frecvent. Um, dacă ar exista niște reglementări mai stricte în legislația națională, în uh, uh, conformitate cu legislația europeană, ar apărea aceste erori. De asemenea, uh, erorile apar atunci când avem de-a face cu complexitate. Dați-mi voi să vă dau două exemple. Au fost introduse mai multe submăsuri în anumite cazuri, de exemplu la măsura 2.14, dar dacă se tot adaugă astfel de submăsuri, nu este foarte clar pentru beneficiari um, care trebuie luate în calcul, ori asta duce la nereguli și erori. De asemenea, uneori uh, rolurile sunt transferate altor organisme. În Spania, de exemplu, în uh, Catalonia, uh, există entități specifice care cooperează și analizează toate chestiunile care țin de acest um, program. În Austria, la fel, se implică mai mulți actori și atunci când aceștia sunt numeroși, apar probleme de coordonare care trebuie gestionate, ori această chestiune este una foarte complexă. Am menționat și chestiunile care țin de implementare, de punere în aplicare. Aici uh, intrăm uh, în uh, domeniul definițiilor. Ce înseamnă un tânăr fermier? Există mai multe definiții ale acestui concept, poate vă interesează sau nu acest subiect, însă evident asta este o sursă de complexitate. Apoi, cerințele care țin de densitatea recortelor sau de creșterea animalelor. Uneori se spune că e nevoie de două-trei vite pe eh, hectar, dar ce se întâmplă dacă uh, unul dintre aceste animale uh, moare sau uh, se mai naște unul? Deci sunt probleme care ar putea să apară și pe uh, viitor. Dacă animalul care moare nu este înlocuit, s-ar putea să uh, existe probleme de care uh, beneficiarii se află doar uh, târziu. Uh, Acestea n-ar trebui să fie surprize, însă pentru unii fermieri ele ajung să fie surprize la un moment dat în timp. Vă pot da un exemplu care cred este exemplul meu preferat din Portugalia, unde deja am văzut uh, că ratele de eroare sunt foarte ridicate. Dacă e să analizăm detaliile, și am fost în Portugalia pentru a analiza lucrurile, ne-am putut da seama că foarte multe dintre aceste erori uh, au venit de pe urma uh, unei măsuri din axa 2, când o anumită regulă prin care fermierii erau încurajați să vândă o parte dintre produse direct pe piețe, deci aveam de-a face cu uh, agricultură ecologică, nu s-a uh, aplicat cum trebuie. Știm că măsura ar putea fi bună, pentru că produsele sunt bune, dar e clar că ele sunt mai uh, scumpe. Bineînțeles că aceste măsuri au uh, fost gândite înainte ca criza economică să afecteze Portugalia, dar acum cetățenii în Portugalia au mult mai puțin bani la dispoziție și nu prea sunt dispuși să cheltuie sume uh, suplimentare pentru uh, fructe și legume, așa cum făceau uh, anterior crizei. Prin urmare, această ambiție de a vinde 25% uh, din produsele organice direct pe piețe uh, nu uh, își mai atinge scopul. Deci, criza economică și financiară a influențat foarte mult realitatea de la fața locului, ori asta a dăunat nu doar consumatorilor, ci și fermierilor în cazul nostru. Apoi, în ce privește controlul și plățile, clar, acest uh, domeniu este foarte important. Și aici există mai multe uh, exemple, dar dacă mă uit cât timp am la dispoziție, e clar că nu pot să intru în detalii. Prin urmare, uh, trec direct la concluzii și la câteva exemple de bune practici. Cred că prima concluzie pe care aș dori să o transmit uh, e că nu există alb și negru în acest domeniu. Suprareglementarea este importantă, am văzut acest lucru, însă trebuie să ne dăm uh, seama că e de luat în calcul un anume număr de considerente atunci când tragem concluzii. Aș dori să împărtășesc aceste considerente cu dumneavoastră pentru uh, a nu ne pripi cu toții la anumite concluzii pe care mai târziu nu le vom putea justifica. Mai întâi trebuie să ne dăm seama că, într-adevăr, autoritățile de gestionare, în contextul acestui fond, au un anume rol de a stabili niște reguli. Ele trebuie să facă acest lucru uh, pentru că acest lucru face parte din sistemul de uh, gestionare uh, partajată. Trebuie să stabilească aceste autorități niște măsuri Um, clare, niște proceduri pentru a atinge uh, scopul uh, dorit. E bine să existe obiective de mediu um, la nivel uh, înalt. Politicile naționale încurajează stabilirea de um, astfel de limite la un nivel ridicat. Dar dacă aceste obiective sunt prea înalte, ele nu pot fi atinse. Dacă ar exista uh, obiective mai rezonabile, nu ar exista așa de multă suprareglementare. Trebuie să recunoaștem așadar că acest regulament pune provocări și uh, este un uh, produs auxiliar necesar pentru obiectivele de politică care sunt stabilite la nivel național și regional. Nu e nimic greșit în această abordare. E vorba despre un produs auxiliar. Ceea ce este important e însă că administratorii care trebuie să facă față acestei complexități trebuie să învețe cum să fie selectivi și cum să-și facă treaba într-o manieră inteligentă, dacă îmi permite să folosesc acest termen. Deci trebuie traduse toate aceste reguli și ambiții într-un cadru simplu care să funcționeze aceasta ar fi o treabă foarte, foarte bună și mi se pare că ea ar ușura mult uh, uh lucrurile. Apoi, uh, ce am mai descoperit din acest studiu? E bine, am subliniat foarte mult practicile existente, am introdus uh, orientări, uh, însă mi se pare că orientările sunt disproporționate în raport cu rata erorilor. Disproporționat înseamnă că există intenții bune, dar că costurile sunt prea mari. Credem că aceasta este o problemă. De asemenea, am putut vedea că există practici care țin de suprareglementare care au un impact mare asupra uh, erorilor. Și aici intervine exemplul uh, uh portughez uh, cu agricultura ecologică. Însă au existat politici, intenții bune în spatele unei astfel de politici. Iar cea de-a treia concluzie este că suprareglementarea poate cauza erori. Am stabilit aceste legături și înțelegem că uneori costurile depășesc beneficiile. Însă, mai există ceva și acest lucru este important uh, pentru acest studiu și pentru această comisie. Există erori care nu au legătură cu suprareglementarea, ci uh, se leagă pur și simplu de alte motive, erori procedurale sau uh, erori care țin de beneficiar și alți factori. Prin urmare, suprareglementarea, așadar, precum și erorile care țin de ea, pot fi și acesta este un mesaj pozitiv uh, la finalul uh, concluziilor, pot fi abordate prin uh, construirea de capacitate, prin coordonare și cooperare între toți actorii implicați. Prin urmare, o punere în aplicare inteligentă pare să fie soluția în a Uh, preveni sau a aborda problema suprareglementării. Mai sunt și alte chestiuni care pot fi făcute pentru uh, construcția capacității. Ar trebui să existe o mai mare calitate a personalului administrativ, de exemplu, și așa mai departe. În uh, țările în care personalul din agențiile de plată și din agențiile um, uh, de gestionare um, este bine pregătit în timp, um, înregistrează ratele erorilor reduse. Și aici aș putea să menționez Cehia. În domeniul dezvoltării rurale există o stabilitate în sistem în această țară, deci s-a acumulat foarte multă înțelepciune în cadrul sistemului, ori asta se vede, printre altele, la nivelul unor rate foarte scăzute ale erorilor. De asemenea, trebuie să existe un mediu în care um, personalul um, incompetent de la nivelul uh, personal competent, mă scuzați, de la nivelul administrației, trebuie să anumită discreție um, în uh, ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor. Apoi, complexitate, mai mulți actori interesați, uh, coordonare, cooperare, uh, deci e nevoie de o proximitate față de actori interesați și față de beneficiari. Deci un dialog uh, cu beneficiarii poate duce la o reducere a ratei erorilor și uh, în aceste cazuri uh, autoritățile pot să dispună de call center-uri sau de anumite ore de programe extinse pentru a discuta cu beneficiarii. Abilities to uh, deal with ambitious requirements, to deal with trecem la bunele practici, așadar, trebuie să, să colaborăm cât mai bine cu toate organismele interesate. Există posibilitatea aceasta pentru a, în cursul dezvoltării noilor programe și în ceea ce privește soluțiile pe termen lung, trebuie să creăm capacitățile necesare, trebuie să folosim platformele de informații deja existente și uh, toate manualele între uh, ghilimele de bune practici, trebuie să ținem cont de absolut toate uh, reglementările la nivel național existente în ceea ce privește achizițiile publice și, bineînțeles, de regulile europene. Și trebuie să creăm grupuri care să le discute uh, și să le compare. În ceea ce privește uh, stabilirea de obiective. Eu, noi credem că trebuie să fim foarte, foarte precauți în momentul în care stabilim noi obiective care nu au fost uh, în prealabil examen, examinate sau implementate. Deci doar uh, acele obiective care se dovedesc a fi realiste trebuie să fie într-adevăr puse în practică. Într-adevăr, suprareglementarea este o problemă serioasă, contribuie la creșterea ratei de eroare, dar, pe de altă parte, și asta este partea pozitivă, putem să activitățile de schimb de, de informații necesare pentru contracararea suprareglementării și pentru reducerea ratei de eroare. Vă mulțumim! Mulțumesc foarte mult! Domnul președinte, vă mulțumim uh, noastră, dar și restului echipei pentru acest studiu deosebit de interesant. Dați-mi voie să deschid dezbaterea. Cine dorește să intervină? Domnul Gaier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc uh, domnului Devet și celor de la Ecoris pentru acest studiu Vreau să le mulțumesc de asemenea și uh, celor colaboratorilor Parlamentului care au contribuit la acest studiu. Ei bine, eu consider că studiul în sine este unul foarte util. De ce? Pentru că vorbește despre sau se axează pe dezvoltarea rurală și am văzut la descărcare că aici se regăsesc cele mai multe erori. Studiul, din punctul meu de vedere, ne arată cât se poate de clar că trebuie să luptăm la, la toate în toate domeniile, la toate nivelurile pentru a îmbunătăți uh, situația și putem să o facem. În calitate de raportor, am înțeles de la bun început că nu suprareglementarea în sine este problema. Nu ea neapărat uh, generează rata de eroare la nivel de exercițiu financiar. Dar iată că studiul ne arată că, mm, cel puțin în domeniul acesta al dezvoltării rurale, suprareglementarea contribuie, este un factor important uh, care contribuie la apariția ratei uh, de eroare. Și tocmai de aceea în demersurile viitoare uh, în direcția reducerii ratei de eroare, trebuie să să ofere importanța necesară și acestui aspect al suprareglementării. Știu prea bine că mulți din Europa consideră că Bruxelles este uh, originea tuturor uh, actelor birocratice stupide care le îngre- îngreunează viața. De cele mai multe ori, la nivel european, nu se ține cont și de reglementarea, norm, norma existentă la nivel național, care uh, contribuie și ea la creșterea birocrației. Deci, acest studiu ne arată că, iată, vina uh, e uh, atât de partea europeană cât și de partea națională. E clar că Parlamentul European trebuie să acționeze, dar sincer mă întreb cum am putea să o facem. Mi-ar plăcea ca administratorii, dar și consultanții grupurilor noastre uh, să analizeze cu mare atenție acest studiu. Mi se pare, și nu mă refer acum doar la comisia noastră, uh, pentru că noi suntem foarte înțelepți, da? Mă rog, alte comisii ale Parlamentului European iau uh, decizii și promulgă texte în care marile grupuri politice își regăsesc conceptele fetiș. Dar până la urmă, așa la finele zilei, respectivele texte nu au un mare impact dacă e să ne referim doar la impactul uh, pozitiv. Eu uh, știu foarte bine cum funcționează sectorul uh, industriei și am văzut cum anume sunt uh, privite, uh, spre exemplu, zonele miniere din regiunile ultraperiferice de către unii dintre colegii noștri și am văzut care este populismul, care este nu neapărat populismul, ci lipsa de înțelegere a problemelor în detaliu. Deci, iată, din această proastă înțelegere pot rezulta anumite reglementări care merg prea departe. Deci, iată, avem și noi o parte din vină și noi ne putem îmbunătăți uh, comportamentul, dar trebuie să recunoaștem că nu noi suntem singurii vinovați de reglementare. Nu suntem singura uh, uh, sursă de legi. Uh, Uh, iată și nivelul național și studiul ne arată asta într-o manieră cât se poate declară, deci și nivelul național contribuie la complicarea tuturor procedurilor. Deci avem nevoie de claritate, de lipsă de echivoc, avem nevoie de mai puține detalii și mai mult caracter la obiect și de asemenea avem nevoie de mai multă flexibilitate uh, Uh, după cum spunea și domnul Devet. Uh, el vorbea despre Portugalia și ne arăta că, iată, criza a fost uh, a avut și un efect pozitiv pentru că a contribuit la, a contribuit la schimbarea reglementărilor oarecum deplasate. Deci, iată, flexibilitatea este necesară. Asta în primul rând. În al doilea rând, la nivel de obiect, obiective. Eu consider că obiectivele noastre trebuie să fie mai simple, asta pentru ca rezultatul, uh, pentru ca angrenajul să nu fie mai complicat decât trebuie. Uh, în al treilea rând, angajarea autorităților este, angajamentul autorităților este neapărat necesar. Uh, am tot văzut la fața locului că uh, la nivel de regiune există vreo doi funcționari care știu cum anume funcționează sau ar trebui să funcționeze programele acestea. Băcea unul dintre ei se, iese la pensie și rămâne unul singur. Este probabil angajat un altul care nu prea știe cum merg lucrurile și asta uh, generează o creștere a ratei de eroare. Nu e vorba despre reavoință, ci este vorba de lipsă de experiență. Și eu cred că dacă regulat Uh, comisia, la începutul perioadelor de finanțare, s-ar concentra asupra unor, uh, unor cursuri de formare în regiune, uh, deci, eu, dacă comisia, eu cred că dacă comisia ar face lucrul acesta, am putea avea la nivel de regiuni niște rezultate mult mai bune decât în trecut, respectiv am putea avea o rată de eroare mai scăzută. În ultimul rând, caracterul uh, corect al documentației sau uh, uh, valabilitatea documentației. Avem aici o problemă. De obicei ne dorim foarte, foarte multe informații și cerem asta prin documentație, dar, pe de altă parte, aceste informații pe care le vrem noi neapărat uh, reprezintă o mare povară pentru cei care trebuie să depună respectiva documentație. Deci trebuie să găsim un echilibru perfect aici între ceea ce e important și ceea ce e prea de detaliu. Eu nu știu neapărat cum am putea să ieșim din acest impas, dar cred că prin studii, prin uh, schimb de experiență, de ce nu, am putea stabili ce prea mult, ce-i exagerat. Consider că acest studiu ne dă multe detalii și multe direcții pe care trebuie să le urmăm pe viitor și vă mulțumesc mult pentru crearea acestui studiu. Mulțumim, spune domnul președinte. Urmează acum doamna Ayala Sender. Gracias, presidente. Sí, eh, agradezco mucho esta presentación en relación con uno de los, digamos, además de. Vă mulțumesc mult, uh, mulțumesc pentru această prezentare. Iată, în uh, domeniile pe, pe care le-am tot analizat, am reușit să obținem uh, rezultate pozitive, sistemele de control s-au îmbunătățit și uh, Acum fondurile cheltuite sunt, iată, cel puțin în parte uh, cheltuite mai bine sau corect. Complexitatea însă e drept, este o problemă. Dacă băgăm în aceeași oală mediul înconjurător, uh, dreptul la nivel național, legislația europeană, etc., etc., nu facem nimic altceva decât să complicăm excesiv lucrurile. E clar că complexitatea sporită duce la o rată de eroare mai mare. în deci, care ar fi soluția? Îmbunătățirea capacităților de gestiune, îmbunătățirea programelor, îmbunătățirea promovării programelor uh, și uh, evaluarea implementării acestora. Cam astea ar fi soluțiile. În orice caz, uh, cu siguranță în următorii ani pe aceste aspecte, printre altele, ne vom concentra. Dar am și eu o întrebare. Ne-ați prezentat, pe de o parte, rata globală de eroare în ultimii trei ani și ne-ați mai prezentat și axele. Dar n-ați vorbit deloc despre tendințe. Spuneați că trei ani nu sunt suficienți pentru a stabili tendințe. Uh, dar totuși, totuși s-ar fi putut constata la rata de eroare sau pornind de la rata de eroare că există state în care lucrurile funcționează mai bine și altele în care funcționează, lucrurile funcționează mai prost, state în care numărul de erori este mai mare. putem să stabilim, să constatăm situația în 2009 uh, și pornind de la această situație din 2009, am, uh, comparând, bineînțeles, ceea ce datele primite pentru 2010-2011, am putea să stabilim așa un, o tendință. Dumneavoastră spuneți că, că așa ceva nu-i, uh, nu-i posibil. Uh, dar uh, dacă tot uh, menționați Portugalia, dați-mi voie să vă spun că Portugalia a depus multe eforturi, a reușit să, să facă multe lucruri. Dar cu toate acestea, în 2012, rata de eroare a Portugaliei a crescut din nou. Ne-ați putea spune ceva pe marginea acestui subiect? Eu știu că datele dumneavoastră sunt așa um, concentrate pe o anume, o anume perioadă de timp, dar parcă ar fi mai bine să avem o viziune de ansamblu, ar, ar fi bine să avem uh, uh, să avem informații cu privire la anumite tendințe. Pe ca... Și, de asemenea, studiile trebuie să fie mai, uh, mai eficiente. Nu mai avem alți intervenienți, așa că vă dau cuvântul pentru a ne oferi răspunsurile. Vă mulțumesc mult pentru aceste comentarii și pentru complimentele pe care ni le-ați făcut. Aș vrea să răspund mai întâi de toate întrebării puse de doamna Ayala Zender am, ne-am concentrat mult pe tendințe. În, la pagina 42 din rapoi am încercat să stabilim o, să, să creionăm o tendință pentru 3 ani de zile. Uh, sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește analiza tendințelor. Nu am reușit să constatăm niciun fel de tendință predominantă. Dacă vă uitați la pagina 42, ne concentrăm pe Portugalia. Ei, dacă am fi studiat Portugalia în 2010 doar, situația din Portugalia ar fi fost uh, dezastroasă. Uh, dar dacă vă uitați la ce s-a întâmplat în 2012, uh, spre exemplu, în Bulgaria, v-ați da, v-ați da, v-ați da seama că, de fapt, portughezii se descurcă bine în comparație cu bulgarii sau austriece, austriecii. Noi nu am vrut să stabilim o tendință clară pe termen lung la nivel european. Asta din păcate. Uh, în majoritatea statelor, schimbările sunt recurente, se pot, pot apărea de la un an la altul, după cum bine vedeți în tabel. Pe ansamblu, vedem că state care se descurcau rău în trecut au făcut mari progrese, dar mai există și alte state, respectiv alte sectoare, în care acest progres nu poate fi înregistrat. Prin urmare, noi nu putem vorbi despre ero- nu putem neapărat vorbi despre ratele de eroare așa pe baza unor date, uh, pe baza unor documente și doar atât. Uh, trebuie să mergem la fața locului pentru a analiza ce se întâmplă neapărat acolo, ce se întâmplă într-adevăr acolo. Uh, în Portugalia, am văzut, uh, ne-am deplasat în Portugalia și am văzut ce s-a întâmplat acolo. Și colegul meu v-ar putea explica ce anume am văzut în mod clar. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, iată, faceți o legătură între dezbaterea aceasta și dezbaterea precedentă. Dar noi trebuie să luăm, să, să ținem cont și de situația de fapt, de contextul în care au avut loc erorilor sau s-au stabilit erorile. În uh, Portugalia, spre exemplu, sistemul de măsurare a parcelelor era uh, altul decât cel standard la nivel european. Deci în momentul în care s-a implementat programul, portughezii au uh, folosit, și-au folosit sistemul lor de măsurare a parcelelor, uh, iar la evaluarea programului și-au dat seama că acel sistem nu e neapărat uh, recunoscut de ceilalți și prin urmare au fost nevoiți să schimbe totul. De aici au fost multe erori. Am încercat să analizăm totul așa caz cu caz. Uh, nu am vrut nici pe departe să judecăm pe nimeni ci pur și simplu am încercat să înțelegem dinamica uh, deci starea de, uh, starea, situația de, de fapt este, starea de fapt este una importantă, dar pe de altă parte și calitatea datelor este foarte importantă. Și uh, ne-am dat seama că această calitate nu a fost neapărat cea mai bună în cazul Portugaliei. Domnul președinte, îi dau cuvântul raportorului acum în încheiere, dacă dorește. Dar, stimați colegi, iată, acest raport ne-a arătat într-o manieră cât se poate declară cum anume puterea legislativă poate evita în, prin activitățile sale birocrația excesivă. Și raportorul a subliniat acest uh, subiect. Și acum încheiem dezbaterea pe marginea punctului acestuia de pe ordinea de zi. Ja, wir werden äh, nach einer ganz kurzen zweiminütigen Unterbrechung die Sitzung fortsetzen. Vom continua ședința după o scurtă pauză de vreo două minute.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

start. Huh? All right. Yeah, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, în primul rând aș dori să îi urez uh, bun venit în Parlamentul European, ombudsmanului european, care este o doamnă. Îi urăm un călduros bun venit uh, la Comisia Cont. În primul rând, uh, vă felicit pentru această nouă uh, responsabilitate și vă dorim uh, toate cele bune și mult succes în interesul cetățenilor europeni. Este extraordinar că ați venit astăzi aici. Aici, pe ordinea de zi, scrie că este vorba despre o anchetă din proprie inițiativă aflată în desfășurare și care va fi extinsă la două plângeri. Este o anchetă din proprie inițiativă suplimentară anchetelor uh, derulate în baza reclamațiilor curente. Deci cred că nu este o problemă să vorbiți despre ce este important pentru dumneavoastră și pentru membrii acestei comisii. Give you, Mrs. O'Reilly. Vă dau cuvântul uh, doamne, doamnă O'Reilly pentru câteva observații introductive și sunt sigur că după aceea vom avea o discuție intensă cu membrii acestei comisii. Bine ați venit și Vă rog să apăsați pe butonul roșu. Thank you very much indeed, uh, Chairman, and thank Mulțumesc, domnule președinte, pentru introducerea dumneavoastră foarte amabilă. Vă mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat ocazia să vorbesc uh, în această dupămasă și să vă împărtășesc ceea ce face ombudsmanul european în cazurile de tipul ușilor turnante, revolving doors. După cum știți, uh, instituțiile europene uh, gestionează cazuri de conflicte de interese atunci când uh, oficiali publici ajung să lucreze pentru companii și invers la fel când angajații ai companiilor ajung în instituții publice pot apărea conflicte de interese atunci când uh, se schimbă situația profesională și există persoane care se pregătesc să fie recrutate în afara instituțiilor europene. Sunt conștientă de activitățile Comisiei în acest domeniu și în calitate de ombudsman național, uh, care am lucrat în această funcție 10 ani, am încercat întotdeauna să-mi consolidez relațiile cu Parlamentul irlandez de aceea mă bucur Uh, ca în calitate de ombudsman european să-mi aprofundez relațiile cu Parlamentul European. Această chestiune care va fi în atenția publicului în acest an de schimbări majore la nivel european nu este doar o chestiune de etică și de obligații din partea celor care lucrează în sectorul public de a se comporta în mod integru. Bineînțeles, uh, aceasta are legătură și cu încrederea cetățenilor. Însă, dacă astfel de situații sunt prost, prost gestionate, gestionate de instituțiile europene, se poate ajunge la uh, prejudicii de imagine și la probleme în instanță. Dacă companiile private consideră că secretele comerciale au ieșit pe ușile uh, turnante, atunci uh, încrederea publicului uh, este deteriorată. O proastă supraveghere a potențialelor conflicte poate duce la abuzuri de informații din partea unor oficiali superiori, ale căror rețele și ale căror cunoștințe uh, interne sunt uh, foarte apreciate de companiile private. Așadar, nu este o chestiune pe care o putem ignora Uniunea Europeană își dezvoltă rolul comercial la nivel internațional. De aceea este important ca instituțiile europene să ia toate măsurile necesare pentru a evita aceste prejudicii de imagine. Furtul de informații comerciale sensibile, uh, pătrunderea uh, sau uh, prin efracție în PC-uri trebuie să fie investigate imediat și sancționate Acum, uh, conflictele de interese și cazurile de uși turnante ar trebui să fie privite din această perspectivă, ceea ce ar duce la îmbunătățirea cadrului de reglementare și de monitorizare a acestui fenomen. Evident, este esențial să ne asigurăm că regulile sunt aplicate în totalitate. Ombudsmanul European, după cum știți, uh, gestionează plângeri uh, de proastă administrare împotriva instituțiilor europene, însă scopul său este de a îmbunătăți standardul de administrare europeană, asigurându-se că uh, regulile și principiile europene sunt respectate și că standardele de serviciu public sunt respectate. Așadar, îngrijorările de conflicte de interese intră în domeniul meu de competență. Scopul meu este să mă asigur că instituțiile respectă regulile și reglementările obligatorii uh, și de a alerta instituțiile atunci când aceste reguli uh, nu se încadrează în principiile la fel obligatorii dacă funcționarii publici trebuie să se comporte cu integritate, iar instituțiile europene trebuie să asigure integritatea muncilor, atunci rolul meu este să sprijin administrația în a găsi cele mai bune modalități de a se asigura că uh, sunt respectate regulile și principiile aplicabile. În acest scop, uh, investighez în momentul de față modul în care Comisia gestionează conflictele de interese, având în vedere uh, Um, amploarea comercială și uh, um, faptul că aceste informații sunt uh, informații sensibile, este important, uh, după părerea mea, ca Comisia să devină un model de urmat și pentru alții în acest domeniu. Pe măsură ce angheta va progresa, sper că voi descoperi deficiențele din sistem și, dacă este necesar, voi face recomandări de îmbunătățire. Bineînțeles, uh, sunt deschisă uh, anchetării oricăror noi Uh, reclamații care pot apărea în acest domeniu și voi deschide anchete din proprie inițiativă în cazuri de conflicte de interese complexe care ajung la cunoștința mea, nu neapărat prin reclamații sau plângeri directe. Uh, voi concentra resursele instituției mele pe chestiuni de interes public sau pe cazuri în care uh, este pusă în pericol imaginea instituțiilor. Această anchetă deschisă în decembrie 2012 2012, ca urmare a unei uh, reclamații în 10 uh, cazuri individuale, se referă la uh, incapacitatea Comisiei de a gestiona în mod corespunzător ca, cazuri de conflicte de interese și uh, va trebui în această anchetă să vedem cum s-au uh, respectat sau nu principiile și procedurile. Scopul anchetei este să vadă dacă există o problemă sistemică în acest domeniu. Angajații mei au analizat uh, dosarele referitoare la 10 persoane menționate în plângerea inițială și au mai analizat 27 de dosare din perioada 2010-2012 pe care ombudsmanul le-a cerut uh, comisiei ei ca să demonstreze evoluția modului în care a gestionat cazurile. Eu însă am analizat 15 dosare din aceeași perioadă pe care le-am ales aleatoriu. În plus, am analizat uh, reclamațiile primite recent. Aș dori să uh, laud Comisia pentru facilitarea anchetei inclusiv uh, inspecțiile dosarelor care au durat mai multe zile. Uh, voi continua această anchetă prin a pune o serie de întrebări comisiei cu privire la o gamă de îngrijorări care au reieșit din aceste analize și sper că voi primi răspunsuri până la finalul acestei luni. Întrebările se referă la aspecte de procedură și uh, se referă la uh, evaluarea persoanelor uh, uh înaintea, în timpul sau uh, după părăsirea unei anumite funcții. Uh, Apoi uh, am, voi analiza uh, motivarea evaluărilor uh, profesionale. Voi analiza de asemenea și evaluările din perioadele de probă, modul în care comisia definește informațiile sensibile, cum gestionează fluxurile de personal și cum gestionează uh, modul de aplicare a sancțiunilor uh, disciplinare, uh, cum ar fi pierderea dreptului de pensii. A question also arises about the fact that Apoi um, există o întrebare și anume comisia interpretează în mod diferit uh, perioada de 2 ani în care angajații trebuie să furnizeze informații cu privire la locurile lor de muncă anterioare. Părerea mea este că această abordare nu este corectă. Primul alineat din articolul 16 din regulamentul funcționarilor uh, care prevede că angajații trebuie să se comporte cu integritate, nu este limitat în timp nu vizăm uh, dosarele individuale ale vreunei persoane, ci vrem să facem o evaluare sistemică pentru a vedea cum funcționează sistemele actuale și cum se aplică regulamentul uh, privind activitatea funcționarilor. Și vrem să facem o evaluare practică a tuturor deficiențelor um, în practică. De la preluarea mandatului am uh, luat cunoștință de uh, abordarea uh, integră a angajaților Uniunii, instituțiilor europene. Vorbeam mai devreme despre necesitatea de a controla situațiile de conflicte de interese. Însă, trebuie să punem accentul pe faptul că integritatea profesională a acestor oameni nu trebuie să fie afectată de o conduită necorespunzătoare a colegi, a, cât, a celor câtorva colegi care, prin conduita lor uh, profesională necorespunzătoare, uh, pun în pericol imaginea instituțiilor europene și ar trebui să-și dea astfel demisia. Thank you very much, Mrs. Mulțumesc foarte mult, doamna O'Reilly, pentru această pledoarie. Acum uh, dau cuvântul uh, colegilor pentru întrebări, pentru discuții. Ingeborg Glesle. Vielen Dank, herzlich willkommen, schön, dass Sie... Vă mulțumesc, bine ați venit. Până acum nu ne-am întâlnit, dar cred că lucrurile vor sta altfel pe viitor alta deoarece comisia noastră este veșnic interesată de eforturile dumneavoastră și comisia noastră a depus o serie de amendamente în momentul în care se discuta nou regulament privind activitatea funcționarilor. Și pentru că ne dorim, bineînțeles, să evităm cazurile de tipul ușurilor turnante, a, nu putem decât să ne bazăm pe dumneavoastră și sper că vă dați seama cât de mare este importanța, importanța pe care o oferim, vă oferim și noi uh, uh, dumneavoastră. Uh, știm cu siguranță că cetățenii europeni se bazează foarte mult pe activitatea ombudsmanului european. Știm asta deoarece activitățile Curții Europene de Justiție trenează de cele mai multe ori, chid că pe viitor uh, situația se va îmbunătăți sau pare a, se, a putea să se îmbunătățească. Noastră aveți uh, sprijinul Partidului Popular și suntem încântați de faptul că în cazul Michel Petit ați avut uh, o poziție cât se poate de clară. Fără dumneavoastră nu am fi avut uh, evoluția pe care o avem în momentul de față. Prin urmare, nu pot decât să vă laud. Mă bucur foarte mult că ați devenit activă, pentru că altfel, fără ajutorul dumneavoastră, nu am fi reușit niciodată să aducem lucrurile în situația actuală. Comisia Europeană nu a ascultat uh, Parlamentul European, dar v-a ascultat pe dumneavoastră. Bine, sunt foarte, foarte tristă că, iată, uh, Parlamentul European nu a reușit să se impună, dar în contextul acesta trist, nu pot decât să fiu încântată că, de faptul că ombudsmanul european deține o uh, putere mai mare decât Parlamentul European, cel puțin în acest context. În al doilea rând, când anume veți termina studiul asupra cazurilor de tipul ușilor turnante? În al treilea rând, ce se întâmplă cu contractele? Am tot, ne-am tot certat anul trecut pe această temă. Știm că durata contractelor diferă în funcție de diferitele uh, organisme ale Uniunii Europene. Uh, nu putem clar să, să interzicem oamenilor care nu mai lucrează la Uniunea Europeană uh, să lucreze în alte locuri. Uh, Dacă am putea să ne asigurăm că aceste persoane rămân uh, cât se poate de fidele, această problemă se pune și în cazul asistenților noștri, să, să, să, nu, să nu uităm lucrul acesta. Cine mai dorește să intervină? Domnul Mulder. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să o felicit uh, pe doamna O'Reilly pentru că a găsit tonul potrivit și echilibrul potrivit în discursul său. Dumnezeu vorbea despre instituțiile europene, despre oficialii instituțiilor europene și sunt de acord cu ce spunea. Marea lor majoritate lucrează în mod desăvârșit, cu foarte puține excepții. Însă este important să avem uh, reguli pentru membrii Parlamentului European care nu vor fi realeși. Credeți că și lor ar trebui să li se aplice aceleași reguli? Yeah, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnul Paul Rubic. <clears throat> Ja, recht herzlichen Dank. Äh, Vă mulțumesc. Suntem încântați de, iată, buna colaborare pe care o avem cu Ombudsmanul European. Dar nu doar cu... Uh, noi ne-am dorit ca această bună colaborare să, aibă, să existe între toate instituțiile europene. Dar să trec la întrebare. Am avut o audiere cu privire la activitățile ONG-urilor și, prin urmare, mi-ar plăcea ca și ombudsmanul european să evalueze colaborarea dintre ONG-uri și organismele Uniunii Europene. Oare cum Um, Comisia, Parlamentul și Consiliul European ar putea să stabilească condiții pentru ONG-urile, spre exemplu, pe care Uniunea Europeană le finanțează. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, la Parlamentul European avem intergrupuri, adică europarlamentarii se întâlnesc cu uh, cetățenii și uh, discută anumite subiecte. Oare, și acum întrebarea mea, oare pentru aceste grupuri nu ar trebui să existe și un statut, un statut care să explice clar în cum anume poate funcționa colaborarea între uh, europarlamentari sau reprezentanții comisiei uh, și cetățeni. Oare n-am avea un, nevoie de un cadru juridic și pentru asta? Mulțumim. Urmează doamna Ayala Zender. Mulțumesc. Și eu aș dori să îi urez uh, un călduros bun venit doamnei O'Reilly în comisia noastră. Cred că ceea ce și-a propus să facă în cazurile de conflicte de interese și uh, ușturnante este extrem de important și trebuie să ne asigurăm că recâștigăm încrederea cetățenilor noștri prin uh, evaluarea acestor cazuri. Sunt perfect de acord cu ce spuneați și anume că cea mai mare provocare este să ne asigurăm că gestionăm în mod corespunzător problema. Într-adevăr, trebuie să recunoaștem că majoritatea oficialilor sunt uh, cinstiți, dar există câteva cazuri excepționale care subminează această încredere. Este, bineînțeles, o sarcină dificilă, Însă susținem uh, demersul dumneavoastră și sperăm că prin rezolvarea acestor cazuri uh, singulare vom proteja încrederea și reputația celor care își fac treaba bine. În ceea ce privește conflictele de interese, în uh, trecut am observat o tendință au existat uh, conflicte de interese în uh, care s-a apelat la experți uh, externi. Iar această externalizare prezintă acest risc de conflicte de interese. De exemplu, a existat o problemă la EASA, la Agenția pentru Siguranță Aviatică, la care aveam nevoie de experți în aeronautică. Nu e ușor să scoți uh, din joben uh, un astfel de expert. Aceștia lucrează în industria aeronautică și nu la comisie. Așadar, uh, trebuie să ne asigurăm că identificăm uh, modalități pentru a evita conflictele de interese și pentru a evita pierderea încrederii în experții de care avem nevoie la comisie. Trebuie de asemenea să rezolvăm situația. Avem nevoie de experți uh, din industrie. E greu să ai experți care nu lucrează interese. În astfel de cazuri există clar un conflict de interese. Bineînțeles că la EASA uh, există astfel de, de probleme. Că la internalización acaba siendo más económica y más segura. ¿eh? Probabil uh, că știți uh, că e mai sigur și mai uh, ieftin să faci lucrurile la nivel intern. Totuși, există probleme cu conflictele de interese și aș vrea să vă referiți la acest aspect. Eh, Lide, colegi, colegi. Vă mulțumim, stimați colegi. Nu mai există persoane care doresc să intervină. Prin urmare, vă rog să răspundeți la întrebările care v-au fost adresate. Uh, thank you very much for all of those questions. Um... Mulțumesc pentru toate aceste întrebări care acoperă foarte multe dintre domeniile pe care le iau în calcul în cursul acestei investigații. Uh, după cum spuneam la început, uh, scopul este să analizăm uh, criminalistic uh, ceea ce funcționează și ceea ce nu funcționează. Ar trebui să vedem cum aplică Comisia regulile și principiile care sunt obligatorii. Bineînțeles, investigația nu s-a finalizat încă, însă ceea ce reiese foarte clar uh, Um, din uh, spusele oficialilor care au analizat dosarele și care au adresat tot felul de întrebări în cadrul Comisiei, e că există o lipsă de coerență între diverse direcții generale în ceea ce privește modul în care regulile sunt aplicate. Sau uh, trebuie spus că în anumite uh, situații se aplică anumite criterii, în altele alte criterii. Comisia recunoaște clar faptul că are probleme, are foarte multe structuri pentru a monitoriza toate aceste lucruri, însă întrebarea e dacă aceste structuri uh, sunt eficiente. Și m-a uimit din uh, cele ce am citit în legătură cu investigațiile și cu ceea ce am citit în afara lor, uh, rapoarte și comentarii în mass media din partea ONG-urilor și așa mai departe, e faptul că Există o chestiune care se leagă de punerea în aplicare a regulilor și se pare că mai există și o anumită reticență în a impune sancțiuni atunci când regulile sunt încălcate. Or, ă, asta din diverse motive. Iar eu, din câte înțeleg, ă, nu e o problemă care să fi fost ă, abordate de către uh, curte. Adesea agențiile și comisia sunt lăsate să impună sancțiuni atunci uh, când uh, uh, sunt descoperite încălcări ale uh, regulilor. Însă, cred că regulile trebuie luate în serios și dacă trebuie să existe o punere în aplicare eficientă a lor, atunci cei care sunt implicați în astfel de uh, scenarii trebuie să fie siguri că li se vor aplica sancțiuni. Apoi, din discuțiile cu oficialii și de asemenea cu personal de la nivelul uh, ombudsmanului, am înțeles uh, că există o problemă legată de interacțiunea umană în aceste cazuri. Adesea deciziile sunt uh, luate pe baza unor evaluări făcute de colegi sau foști colegi și adesea oamenii sunt reticenți să impună sancțiuni care, cred eu, ar trebui să fie finalul unei investigații care a descoperit anumite uh, nereguli, dar există și reticență în a uh, te interpune uh, între persoana care lucrează și dreptul său de a o face. Există cu siguranță un temei pentru cazuri în care se evaluează fiecare caz în parte atunci când apare un conflict de interese în afara instituțiilor și agențiilor, pentru a putea eventual stabili un organism uh, independent care să analizeze fiecare caz în uh, parte. Bineînțeles că atunci uh, dimensiunea personală ar dispărea, deși trebuie ținut cont de personalitatea și condițiile speciale ale fiecărui individ în parte. Evident că și comisarii pot interveni pentru reglementarea situațiilor în anumite cazuri. De exemplu, dacă există o evaluare într-o anumită direcție generală sau în cazul uh, unei agenții, adesea pot să existe patru evaluări diferite Uh, făcute de serviciul în care lucrează persoana respectivă sau uh, de serviciul în care a lucrat cândva respectiva persoană sau ar putea exista o comisie uh, organizată din reprezentanții administrației și reprezentanții ai personalului, dar rare ori se ia o decizie. Și asta pentru că există o anumită temere sau reticență de a impune sancțiuni sau restricții asupra colegilor. Și de aceea, deși nu fac o evaluare finală sau o recomandare finală, pentru că foarte multe depind de răspunsurile pe care le voi primi din partea Comisiei în legătură cu întrebările pe care le-am uh, adresat Comisiei acum câteva luni, însă dacă așa stau uh, lucrurile, adică regulile pur și simplu nu sunt uh, aplicate pe cât de adecvat și puternic ar trebui să se întâmple, atunci poate că am putea transfera aceste evaluări către un organism uh, independent. În ceea ce privește ONG-urile și munca lor, nu știu dacă am înțeles uh, clar respectiva întrebare. Cred că ONG-urile sunt foarte importante. Ca și mediator uh, național, observând scena europeană și în cel din urmă ca jurnalist, am putut vedea că ONG-urile au devenit tot mai active în ultimii ani și cred că, într-un fel, asta a urmat uh, uh intensificarea uh, activității lobbyștilor, NGO-urile ar trebui și ele să se implice pentru a, față fa- pentru a face față uh, lobbyștilor. În ultimele luni, de când am, mi-am început activitatea, m-am întâlnit cu lobbyști și cu NG-uri și i-am uh, rugat să mă ajute să uh, înțeleg puțin uh, Uh, toată această sferă de care mă ocup. La biroul meu avem o obligație etică de a folosi resursele pe care le avem la maximă. Deci am cerut uh, uh, feedback din partea acestor actori. Până la urmă mai există și o problemă legată de transparența ONG-urilor. Oricine dorește să uh, influențeze ceea ce face Parlamentul sau Comisia trebuie să fie bine uh, analizat. Dacă vorbim despre transparență, și instituțiile trebuie să fie ele însele transparente. Venind în uh, Parlament în această seară, am văzut ceva ceea ce am văzut și anterior, însă acum m-a interesat mai mult pentru că veneam tocmai în uh, rândul dumneavoastră. Există un uh, registru al transparenței unde lumea trebuie să semneze. Ori acest lucru mie mi se pare un progres extraordinar. Există un astfel de registru și în birourile unde lucrez uh, eu. Oricum aici uh, uh lucrează politicieni și cu toții probabil înțeleg că este un domeniu unde se pot face progrese, pentru că există o atenție a publicului uh, sau atenția mass mediei uh, în legătură cu acest uh, subiect. În țara mea, după recesiune, după criza economică, a existat o creștere fulminantă a apetenței pentru transparență a irlandezilor. Până la urmă, uh, prăbușirea economiei noastre a dus la reforme majore în acest uh, sector și putem vedea și aici că se întâmplă același uh, lucru. Eu nu cred că mai e credibil ca cei care doresc să influențeze legislația și așa mai departe să rămână anonim. Cu siguranță există o anumită sensibilitate comercială, dar uh, cererea de deschidere și transparență crește uh, într-o laurată uh, uimitoare. Aici înțeleg și comentariul dumneavoastră, doamnă Sender, în legătură cu grupurile de experți, dar uh, e clar că uneori uh, aceștia trebuie să uh, vină din partea domeniului comercial, uneori există monopol atunci când vorbim de companiile aeriene, dar trebuie să încercăm să evităm conflicte de interese. Eu cred că dacă există sisteme pentru a monitoriza această situație și dacă există încălcări, dar supraveghere eficientă, atunci se aplică și sancțiuni și lucrurile pot fi îndreptate. Mulți uh, din uh, domeniul public sunt rezonabili, dar niciodată nu vom ajunge la nirvana sau la perfecțiune. Nu trăim într-o lume perfectă, niciodată astfel de fenomene nu vor fi eliminate cu totul însă cred uh, prin ancheta mea că se oferă o oportunitate, cel puțin pentru biroul meu, uh, de a avea o imagine de ansamblu mai generală în legătură cu ceea ce se întâmplă uh, și, de asemenea, este o oportunitate ca Comisia, poate la un moment dat împreună cu Parlamentul, să se asigure că, indiferent care va fi cadrul de monitorizare care să funcționeze, acesta va fi eficient preocuparea mea, din câte am văzut astăzi, uh, e legată de reticența de la nivelul Comisiei și uh, al agențiilor de a face față uh, situațiilor pe care le presupun acești oficiali și acești angajați, bineînțeles din motive de înțeles umane. Domnul președinte, mulțumim pentru aceste explicații. Eu am o întrebare acum de adresat. Dacă ne gândim la chestiunile pe care ați abordat și dumneavoastră, putem înțelege că uneori există o structură la nivelul căreia nu se iau decizii. Cred că e în interesul uh, angajaților noștri să uh, aibă un cadru în care pot să acționeze știind ce e uh, bine și ce nu atunci când întreprinde anumite acțiuni. Preocuparea noastră așadar este și aceea de a-i proteja pe uh, angajații noștri dacă, de exemplu, trebuie să-și caute un alt loc de muncă după o anumită perioadă petrecută lucrând pentru instituțiile Uniunii Europene. Uh, doamna Gresle vrea să mai intervină. Vreau doar să pun o întrebare suplimentare. Deci pentru avem reguli de cooling off pentru funcționarii care schimbă locuri de muncă sau renunță la locul lor de muncă. Ce, care este părerea dumneavoastră pe marginea acestor reguli? Sunt ele suficiente sau sunt mult prea laxe? Vedem că pentru comisari, spre exemplu, există niște norme cât se poate de clare, stabilite prin uh, Uh, Comisia de Etică ad hoc, însă pentru alții funcționari uh, regulile nu sunt prea stricte. Dacă aș fi lobbyist, lobbyist aș angaja mai degrabă un înalt funcționar, fost înalt funcționar, decât un comisar, pentru că competențele sunt altele. Care este părerea dumneavoastră pe marginea acestui, acestor reguli, acum uh, că s-a modificat statutul funcționarilor? în uh, Comisia Barroso 1 doar un singur comisar nu și-a găsit un nou loc de muncă în industrie. Deci, pornind de la acest context, dumneavoastră considerați că regulile pe care le avem uh, sunt suficiente sau nu? Mulțumim. Încă o întrebare din partea domnului Mulder. Este, but is there a necessity for... Poate mi-a scăpat ceva, însă oare e nevoie și ca uh, foștii eurodeputați să intre sub incidența acestor reguli? Aveți cuvântul, domnul. Da, în ceea ce privește protejarea angajaților, sunt de acord cu dumneavoastră, domnul președinte. Eu cred că personalul trebuie să știe uh, ce pot să facă și ce nu. Uh, unii au nevoie de explicații mai uh, clare în legătură cu ce le este permis și ce nu le este permis. Aș m-am interesat pentru această întâlnire să văd ce face Google în acest uh, sens. Puteți vedea că există un uh, document care explică staffului lor ce înseamnă conflict de uh, interese sau comportament neadecvat. Mantra lor uh, e nu fi diabolic și se trece printr-o listă întreagă uh, de uh, exemple prin care oamenii ar putea deveni diabolici atunci când nu respectă anumite norme. M-a uimit însă că printre aceste condiții era scris foarte clar totul într-un limbaj accesibil. se spunea dacă ai uh, dubii în legătură cu o anumită situație, vorbește cu administrația sau cu comitetul uh, de etică. Deci uh, ei înțeleg că oamenii fac greșeli, că unor nu înțeleg în totalitate regulile. Și mi s-a părut că e o formă drăguță de atenționare a angajaților. Deci întotdeauna dacă ai dubii, li se spune angajaților Google uh, să se adreseze resurselor umane sau comitetului de etică. Deci sunt uh, niște chestiuni pe care le-am putea analiza și noi, să spunem personalul ce ar putea face atunci când are dubii. Bineînțeles, mediatorul uh, nu ar trebui să se implice în chestiuni de natură politică, pentru că eu mă axez pe uh, funcționarea administrației, însă, bineînțeles, Parlamentul are interese în ceea ce privește instituțiile europene și dorește să se asigure că uh, Ceea ce face un eurodeputat după încheierea mandatului uh, nu dăunează instituțiilor Uniunii Europene sau Uniunii în uh, întregimea sa. Există un uh, cod deontologic pentru eurodeputați în acest sens și cred că în primă fază e important ca eurodeputații să dezbate ei înșiși dacă acest cod este suficient de robust în situațiile actuale pentru a face față presiunilor care se pun pe acești oameni odată ce își părăsesc acest post. Experiența uh, mea în acest uh, sens îmi spune că s-ar putea și eu să intervin în astfel de uh, demersuri. Dar până la urmă, Parlamentul e cel care trebuie să decide. Și apoi o ultimă întrebare în ceea ce privește perioada de cooling off. Am spus în comentariile mele introductive că există această perioadă de 2 ani în care oficialii uh, trebuie să spună fostului uh, angajat uh, care este noua slujbă uh, pe care o vor alege, pe care o vor ocupa. Dar nu există termene de timp în ceea ce privește uh, perioada în care comisarii trebuie să acționeze cu integritate odată ce și-au părăsit uh, postul. Uh, din nou, cred că o parte dintre aceste subiecte uh, vor apărea pe uh, agenda discuțiilor în acest an, când se va schimba uh, comisia. Eu cred că în mass media, în cadrul ONG-urilor, se vor vehicula poate plângeri care pot fi fondate sau nu, dar eu, ca și mediator, pot să spun că am putea face ceva aici uh, împreună cu Comisia și uh, cu modul în care uh, Comisia gestionează plângere legate de comportamentul foștilor comisari am putea să vedem exact cum stau lucrurile. Anul acesta cred că va fi unul în care vom putea testa uh, angajamentul Comisiei uh, de a se asigura că nu apar conflicte de interese, dar de asemenea și un an în care Parlamentul se va asigura că toate astea se întâmplă. Nu, pot să dau, nu vreau să dau prea multe indicații în legătură cu o perioadă de cooling off uh, suficientă. Unii poate au nevoie de 2 ani, alții de 3 poate chiar și după trei ani poți acționa într-o manieră care să aducă uh, dezavantaje instituțiilor europene. Însă, clar trebuie monitorizate bine principiile și puse, de asemenea, în aplicare. Cum spuneam anterior, în ceea ce privește uh, o comisie independentă care ar putea analiza toate aceste situații, poate că există impresia la nivelul Parlamentului și Comisiei că uh, o comisie ad hoc ar putea să se asigure că uh, regulamentele existente trebuie uh, consolidată anul acesta, fiindcă există uh, alegeri parlamentare, poate ar fi interesant să vedem ce fac eurodeputații odată ce își încheie mandatul. De asemenea, să vedem uh, ce fac și comisarii și dacă nu cumva uh, pot apărea conflicte de interese și dacă da, cum sunt gestionate. Poate că aici intervine mult din munca mea și mult din munca dumneavoastră domnul președinte. Mulțumim foarte mult, doamnă O'Reilly, pentru că uh, ați luat în considerare acest subiect foarte important. A fost o mare plăcere pentru noi că ați venit aici și că ați răspuns întrebărilor uh, noastre și uh, pot să spun că vă urăm toate cele bune în activitatea dumneavoastră și mult noroc. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bedanke mich nochmal stimați colegi, mulțumesc din nou doamne, doamnei O'Reilly. Trecem acum imediat la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume delegația plănuită a Comisiei Cont în Republica Cehă. Am avut uh, în fața noastră pe ministrul ceh, Acum delegația noastră va vedea ce se întâmplă la fața locului, cum sunt utilizate fondurile europene în Cehia. Domnul Gaier este cel care va conduce această delegație și, prin urmare, vă rog să purcedem la discuția pe marginea acestei uh, delegații, bineînțeles imediat după ce îl ascultăm pe domnul Gaier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Haideți să vedem uh, fundalul. Pe ce fundal are loc această delegație? Acum vreo doi ani am început să invităm reprezentanți naționali ai acelor state în care am constatat cele mai înalte rate de eroare la utilizarea fondurilor europene. Procedura cred că a fost una încununată de succes. Am avut un dialog direct cu uh, responsabilii de la fața locului. Discuția a fost una importantă. Cred că a fost pentru prima dată când un ministru a venit în fața comisiei noastre și a fost dispus să răspundă la întrebările noastre. Am auzit că multe reprezentanțe permanente au început să freamăte în momentul în care au aflat că reprezentanții de la nivel național discută cu noi aici la Bruxelles despre maniera în care putem îmbunătăți implementarea uh, programelor uh, regionale în statele membre. Uh, Cehia a avut o procedură proprie pe care o considera a fi funcțională. Comisia a fost de altă părere. Prin urmare, rata de eroare constatată de Comisia Europeană în ceea ce privește utilizarea fondului regional a fost foarte mare. Reprezentantul uh, uh, Cehiei a înțeles în urma discuției cu uh, Comisia Europeană că lucrurile trebuie să se schimbe, iar acum noi mergem în Cehia pentru a vedea în ce măsură această schimbare a avut loc. Nu cred că vom constata o vindecare absolută și tocmai de aceea ne vom întâlni cu reprezentanții programului pentru transport, a programului pentru uh, mediul înconjurător și a programului nord-vest. Deci reprezentanții acelor trei programe care sunt cele mai pro problematice uh, în Cehia. Aceste, acești reprezentanți, uh, din păcate, nu și-au sediul la Praga, dar ei s-au uh, a declarat dispuși să vină la Praga pentru a ne întâlni. Prin urmare, iată, avem, vom avea uh, posibilitatea de a discuta cu, direct cu cei uh, direct uh, implicați în aplicarea acestor uh, fonduri în Cehia. Vom uh, discuta despre implementarea corecturilor propuse de uh, de către Comisia Europeană. Ne întâlnim cu reprezentanții Curții de Conturi, cu reprezentanții ai ministerelor implicate în implementarea acestor programe. Ne întâlnim de asemenea cu reprezentanții ai Parlamentului uh, Ceh, uh, ne întâlnim cu un senator uh, de asemenea și vom discuta ce se întâmplă la fața locului, vom vedea ce există într-adevăr în Cehia. Vă mulțumesc, domnul președinte. Vă mulțumim. La ultima discuție au rămas, rămăseseră lucruri neclarificate. Vă întreb acum dacă mai există întrebări pe care doriți să le adresați. Poate aveți întrebări pentru comisie? Dacă nu, atunci putem să încheiem uh, dezbaterea. Nu pot decât să urez delegației uh, mult succes. Sperăm să colecteze toate informațiile de care avem nevoie. Și acestea fiind spuse, după lungi voturi, după lungi dezbateri, putem să încheiem ședința de astăzi, astăzi, însă nu înainte de a le mulțumi tuturor celor care ne-au ajutat în eforturile noastre. Deci mulțumim Comisiei Europene, Curții de Conturi, colaboratorilor de la secretariat care, a, care au fost implicați în procedura de descărcare. Uh, de asemenea, vrem să le mulțumim consultanților politici ai grupurilor și, de asemenea, serviciilor de traducere și interpretariat și acestea fiind spuse, încheiem ședința pe ziua de astăzi și vă urez o seară plăcută. Uf.